si vous voulez bien, je vous propose de débuter cette... Vă propun să începem această ședință a comisiei noastre. Președintele Sikerski nu poate participa astăzi și m-a rugat să prezidez această ședință și fac acest lucru cu mare plăcere. Vreau să vă reamintesc că în ce privește votul asupra măsurilor uh, de protecție împotriva organismelor care dăunează dăunătorilor plantelor. Votul va avea loc așadar mâine dimineață. Deci este punctul 4 bis uh, de pe ordinea de zi. Dacă nu există obiecții, atunci vă propun să considerăm că ordinea de zi este adoptată. Nu există obiecții? Vă mulțumesc. Vă informez așadar că Ședința noastră este transmisă pe internet. O a doua informație, domnul Boveș și uh, cu mine vă invităm mâine să degustați vinurile ilegale. Paradoxal, e ciudat uh, că reprezentanții Comisiei Agri uh, invită la o degustare de vinuri ilegale. Ea va avea loc la, mâine, la, începând cu ora 12.30 la Braseria Iosef Antal și vor fi uh, vinuri uh, provenite din uh, soiuri care au fost retrase de, piață, de pe piață. Și mie și domnului Boveni s-a părut important să vă rugăm să degustați. Deci nu vă putem garanta 100% mm, calitatea produselor, dar vă invităm să participați mâine la această degustare la braseria de la etajul 3. De asemenea, avem uh, interpretare disponibilă în 20 de limbi. Trecem acum la conținutul audierii noastre, pentru că în această după-amiază, până la ora 17, vom uh, face schimb de opinii privind uh, condițiile de concurență echitabilă la nivel european, privind aplicarea legislației europene în sectorul agriculturii. Ați primit informații în legătură cu această audiere. Obiectivul ei este de a compara uh, situațiile și de a avea o discuție privind implementarea legislației europene în sectorul agricol în toate statele membre. O să ne concentrăm uh, pe subiecte cum ar fi bunăstarea animalelor și mediul, vom încerca să evaluăm impactul uh, uh, diferitelor state membre în ce privește implementarea legislației, precum și costurile inputurilor și outputurilor, uh, fiscalitatea și acumularea de reguli și efectul acestora asupra competitivității agricultorilor pe piața europeană. Obiectivul nostru este să propunem și recomandări decidenților politici europeni și naționali pentru a crea reguli echitabile pentru toți agricultorii europeni. Și am invitat patru experți, eh, experți care vor prezenta diverse puncte de vedere. Regula este așadar simplă și cât se poate de transparentă. Fiecare va discuta, va face prezentarea de câte 10 minute. După aceea va interveni comisia și apoi vom avea o dezbatere și un schimb de opinii. Primul expert este domnul Nils Lindberg Madsen, șef de unitate în cadrul Consiliului Danez pentru Agricultură și Alimentație. El se va referi la aspectele... Nu, se va referi... Titlul prezentării sale va fi Reguli echitabile și transparență două elemente integrate ale politicii agricole comune. Al doilea expert, domnul Antal uh, Zabatkai, fost secretar general al Uniunii uh, Patronatului Agricol din Ungaria, se va referi la aspectele economice ale politicii agricole, concentrare pe costurile inputurilor și outputurilor și privind simplificarea fiscală. Al treilea expert, domnul Albert Ian Mat, fost președinte al Copa Cogeca și președinte al LTO Olanda, se va referi la relația între politica agricolă a Uniunii Europene și practicile agricole. Și, în fine, al patrulea expert, domnul Robert Ost, uh, uh, specializat în uh, producția porcină, economist la Institutul de Cercetare Agronomică a Universității Wageningen din Olanda, și subiectul său va fi reguli echitabile în uh, sectorul uh, porcin european, o comparare a bunăstării animale și cerințelor de mediu. Iată așadar cele patru teme uh, care vor fi tratate. Voi da cuvântul celor patru experți. După aceea, cum spuneam, va interveni comisia și vă invit să ascultați, să vă luați note și apoi să interveniți în dezbatere. Începem cu primul uh, vorbitor, domnul uh, Lindberg uh, Manțen, și după aceea vor urma ceilalți experți. Domnule Manțen, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru că m-ați invitat. Cum știți, sunt de la Consiliul pentru Agricultură și Alimentație din uh, Danemarca, deci uh, combinăm uh, agricultorii și industria. Vorbesc în numele lor, dar de asemenea încerc să includ o perspectivă europeană a fermierilor europeni. Am două idei principale două idei principale. Mai întâi, importanța unor condiții egale pentru a avea o politică comună eh, agricolă și o piață unică și, al doilea lucru, instrumentul eh, utilizat pentru a obține acesta, și anume transparența, pentru că ea le dă fermierilor puterea de a, fermierilor puterea de a compara, de a vedea cum se fac lucrurile în diferite state membre. Care e definiția condițiilor legale? Uh, am oferit o definiție aici. În primul rând e vorba de și de ce nu există tot timpul condiții egale? Un motiv este legislația națională. Vom, oferi, vom încerca să oferim niște explicații pentru aceste diferențe, flexibilitatea regulamentelor și directivelor europene, De asemenea, întotdeauna există o discuție atunci când se introduce o nouă legislație europeană, care este uh, punctul de plecare uh, sau ce facem, îi uh, recompensăm sau nu pe cei care sunt în avangardă, care au făcut lucrurile într-un anumit fel și, în fine, mai există și situații de implementare imperfectă, state membre care nu îndeplinesc în totalitate reglementările. În ce privește politica agricolă comună, și condițiile legale. Așa cum spuneam, piața unică este absolut esențială și ce garantează că vom avea o politică agricolă comună. Adică fără ea vom avea o piață fragmentată și vom concura în condiții inegale. Dar, evident, e foarte dificil. Am menționat deja situația celor care se află în avangardă și întrebarea care se pune este cum ținem cont de faptul că unele state membre au implementat deja anumite uh, regulamente în anumite domenii și vom avea o discuție uh, legată de schimbările climatice pe această temă. De asemenea, este foarte important să ținem seama de costuri administrative. Mai multă simplificare va reduce costurile fermierilor și asta va fi un lucru extrem de important. Și, în ultimul rând, reglementarea conține foarte multă flexibilitate și am văzut asta la ultima, la cea mai recentă reformă. Aici, uh, acest slide, uh, sigur nu trebuie să discutăm toate detaliile, dar el ilustrează modul în care uh, plățile directe sunt distribuite de la stat membru la stat membru și diferitele culori arată cum sunt banii folosiți. Pe înverzire e același nivel, susținere începește suportul cuplat lucrurile variază foarte mult de la stat la stat, deci se permite foarte multă flexibilitate în cadrul reglementării și un alt aspect pe care acest uh, slide încearcă să-l ilustreze este acela că unele state membre uh, merg mai departe, dincolo de prevederile și de cerințele uh, regulamentului. de deci se poate spune că uneori ne împușcăm singuri în picior și asta pentru noi în Danemarca a fost o preocupare uriașă. Am încercat să vedem cum am putea să facem ceva în legătură cu asta și am eh, început un studii de caz, am examinat implementarea unei serii de directive, directiva privind eh, nitrații, directiva privind uh, apa, uh, evaluarea impactului de mediu, directiva privind emisiile industriale, directiva privind habitatul și așa mai departe. Și din calculele noastre, costul pentru fermierii noștri a fost unde, costul suplimentar a fost între 4 și 6 de milioane de euro. Și sunt diverse motive pentru această sumă unul este că implementarea mai strictă, de exemplu, a directivei nitraților a fost unul dintre principalele argumente pe care le-am folosit în a convinge guvernul danez să schimbe reglementarea actuală. Deci, având informațiile și putând demonstra costurile, ă, costurile reale aici, am putut ă, convinge ă, guvernul danez să schimbe regulamentul. Un alt exemplu este discuția legată de ecocondiționalitate și modul implementării acesteia. Am, uh, întotdeauna sunt foarte multe zvonuri care circulă printre fermieri în legătură cu modul în care lucrurile sunt făcute în alte state. Și am uh, convins Ministerul danez să se uite la ce s-a făcut într-o serie de țări vecine și în alte regiuni și le-am cerut nu doar să examineze regulile, ci și orientările și practicile efective din alte state membre. Și uh, s-a dovedit că era aproape imposibil să avem o imagine completă aici. Și asta sigur stârnește suspiciune în rândul uh, fermierilor este se întreabă de ce nu putem avea informații complete despre modul în care se procedează în alte state membre și eu să creadă, a, aici, deci, acolo se întâmplă ceva uh, ce ei vor ca noi să nu știm. Deci e o suspiciune că nu, nu se joacă corect cumva. Un lucru pe care l-am învățat, l-am aflat și e un exemplu concret, este că în niciun alt stat membru uh, nu pare să fie cineva alarmat de uh, rezervoare de acumulare care e o, o regulă, o obligație de ecocondiționalitate în Danemarca și atunci am putut discuta cu guvernul danesc și să întrebăm chiar este necesar să avem această măsură? Așadar, uh, unde ne duce asta? În ce situație ne aflăm? Uh, pentru noi e clar că, având informații și crescând transparența, vom putea să ne susținem mai bine argumentele. Și va fi o modalitate și de a transfera cele mai bune practici dintr-un stat membru în altul, putem învăța unii de la ceilalți și după părerea noastră, va crește și credibilitatea reglementării în domeniul agriculturii, atât uh, în ce privește plățile de bază și înverzirea, dezvoltarea rurală și ecocondiționalitatea. Dacă fermierii uh, știu exact cum funcționează lucrurile, în altă parte, uh, atunci aceste principii vor fi mai bine recunoscute și apoi este foarte important să ne concentrăm pe practicile concrete, deci nu doar pe ce prevede legea pe hârtie, ci ce se întâmplă efectiv în ferme. O, propunere concretă din partea noastră ar fi să se introducă un uh, uh, tabel de bord pentru PAC. Ar fi foarte ușor pentru fermier sau pentru oricine interesat să facă o comparație între statele membre și ar fi mai ușor uh, să avem atunci o discuție despre cum uh, putem întări și mai mult uh, condiții, egalitatea de condiții. Așadar, pentru a rezuma, principalul, principala modalitate de a avea condiții egale este să ne asigurăm că politica agricolă comună chiar funcționează ca o politică comună. Avem nevoie de concurență mai corectă între fermieri și dacă există transparență pentru toți fermierii, asta le va da mai multă putere, astfel încât ei să devină adevărați custozi ai politicii agricole comune, le va oferi informație pe care, uh, care le-ar fi utilă în relațiile lor cu ministerele naționale, în discuțiile cu Comisia, informații pe care le pot folosi în discuții cu dumneavoastră, membrii uh, acestei comisii parlamentare. Așadar, după părerea noastră, ă, asta va însemna un stimulant pentru o reglementare mai bună, dar va fi și un ă, distrugător de mituri, ca să spunem așa, pentru că de multe ori se dovedește că ă, nu este necesar reglementare suplimentară. Dar atunci când ai informațiile, poți discuta mai la obiect. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. centre. Mulțumesc! Și acum uh, invit al doilea vorbitor, domnul Antal uh, Sabadkai, să ia cuvântul. Vă mulțumesc, aveți cuvântul. De son intervenție. Ladies and gentlemen, thank you for invitation. Vă mulțumesc pentru invitație. Voi continua prezentarea în limba maghiară. aspektusai fókuszban az... Examinăm aici uh, costurile inputurilor și ale produselor și ale simplificării fiscale. Titlul prezentării mele este următorul pozițiile în evoluție ale producătorilor și consumatorilor de produse agricole din Ungaria. Mă voi concentra pe aspectele economice. În ultimii ani au avut loc o serie de modificări în industria uh, producătoare și aceste modificări au, au incidență asupra nivelului și compoziției prețurilor de 2 ani deja înregistrăm o, un o scădere a prețului carburanților și a energiei în general și am văzut mm, o sta- stabilizare a prețurilor în cazul carburanților. În, uh, acum un an și jumătate un litru de carburant costă 1,50 euro, acum costă 1 euro. Am ajuns la o, o Eh, am ajuns la o inflație care fluctuează și am eh, care a crescut și eh, s-a stabilizat piața produselor energetice. Conform datelor, 40% din populație trăiește în sărăcie și o mare parte din mâna de lucru costul manoperei era 25 de euro și în Ungaria costul era 7,5 euro. În ceea ce privește salariul minim, situația este și mai rea. Este un salariu minim de 1500 de euro în Belgia, în uh, Ungaria 330 de euro și doar Bulgaria și România au salarii minime mai mici. Iar uh, muncitorii care beneficiază de un uh, salariu minim este de 25%, cauza principală a sărăciei în Ungaria. Țara beneficiază de condiții agricole favorabile și am încercat să uh, profităm de acest lucru în coaliția de uh, s însă rezultatele încă nu sunt vizibile îmbătrânirea din Ungaria este însoțită de un exod rural al tinerilor care părăsesc regiunile rurale cele mai sărace. Mai apare și o tendință de concentrare a proprietăților, pentru că exploatările cele mai mici au proprietari care le vând, pentru că deseori este vorba de persoane în vârstă guvernul care are anumite terenuri le vinde proprietarilor mai mari. Există și au apărut și embargoul uh, și restricțiile economice în relațiile Uniunii Europeană și Rusia și ne dăm seama că consumul alimentar la nivel național este în scădere ca urmare a scăderii demografice și a dificultăților de export. Iată, de, a, de din ce motiv s-a înregistrat o scădere bruscă a prețurilor anumitor alimente datorită situației interne și problemelor de export. Așadar, o scădere a acestor produse alimentare. Pot să existe mai multe consecințe. În primul rând, scăderea prețului la producător și acesta poate să fie sub costul real. După aceea, în ceea ce privește cost consumatorul, stagnarea prețurilor ar putea să aducă un preț mai favorabil pentru ca un consumator. Aceste probleme sunt uh, prezente în Ungaria precum și în Uniunea Europeană. Cum s-a procedat pentru adaptare? În primul rând, filiera porturilor, filiera de producere a porcului. Aceasta a devenit mult mai slabă și actorii de pe piață se plâng de concurența exercitată de cei de pe piața neagră sau gri. Sunt mulți care frau, cei care fraudează TVA cu TVA sunt în concurență neloială cu producătorii legali se aplică și TVA carcaselor și jumătăților de carcase de porc. TVA-ul a trecut de la 25% la 55 la, la, da, de la 15% la 25%. După aceea, filiera, filiera, lap, filiera, filiera laptelui filiera laptelui, care este un produs sensibil la transport în Uniunea Europeană, Există diverse mecanisme de gestiune a excedentelor și mecanisme de reglementare. Diminuarea costului de transport și embargoul la transport, care creează probleme pentru transportul produselor în Uniune. Poate că ar trebui niște măsuri de gestionare a situației. Producătorii de lapte au propus diminuarea TVA-ului aplicați da, laptelui lichid de la 25% la 5%, dar fără succes. Se plâng în continuare că în supermarketuri există lapte de port care este mai ieftin decât cel produs local pentru că nu se plătesc taxe pentru producerea acestuia. În literatura de specialitate apar anumite informații în legătură cu controlele guvernamentale care ar putea fi executate asupra producătorilor și distributorilor din sector pentru că aceștia să-și plătească impozitelor, impozitele. Însă, în viitor s-ar putea să aibă loc o diminuare a TVA-ului la lapte. După aceea, introducerea regulilor, cum ar fi la, legate de bunăstarea animalelor, a crescut costurile pentru producători. Este o problemă la nivelul investițiilor pentru acești producători. În prezentarea mea, care este scurtă, nu vă, mă voi concentra asupra acestui fapt, însă este foarte important să aplicăm reguli mai uh, ușoare de aplicat pentru producători. În Ungaria, sectorul lactatelor se îndreaptă spre o uh, criză asupra producției, cum uh, a avut loc și în anul 2009 în Ungaria, uh, costurile, diferența între costul de producție și costul de uh, vânzare s-a uh, diminuat foarte mult. În 4 martie 2016, DG Agri a Eh, publicat un document de 12 pagini în care se face o, o analiză a situației din sectorul laptelui. Se evaluează o serie de scenarii posibile. Eu cred că avem date statistice care pot să justifice iminența unui, unei crize în sectorul laptelui de vacă. Se vede că în, pentru luna noiembrie, între noiembrie 2013 și martie 2016 s-a evaluat, prețul a, a evoluat în următorul sens. Franța 24,4%, Ungaria minus 30%, Slovacia minus 24% și Uniunea Europeană în mediu 28,9% în scădere. Toate acestea sunt scăderi ale prețurilor la lapte. Pentru producția de lapte, aceasta va crește probabil cu 1% conform experților și va trebui luate măsuri pentru a diminua aceste stocuri. Ca măsură temporară putem să uh, ne uh, imaginăm creșterea uh, stocurilor de lapte praf cu 50% și a stocurilor de uh, unt. Uh, nu am foarte mult timp la dispoziție, deci îmi scurtez intervenția. Voi uh, uh, al trece direct la concluzie. În ceea ce privește piața agricolă, care este perspectiva în ceea ce privește intervențiile bugetare. Este o situație întotdeauna delicată și acest lucru se vede în poziția franceză, care este foarte prudentă. Ceea ce mi se pare foarte clar atunci când examinăm aceste date statistice și aceste tendințe, este foarte probabil că Uniunea Europeană va trebui să va fi obligată să intervină în cadrul acestor posibilități financiare și în sectorul lactatelor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Vă propun să trecem fără întârziere la a treia prezentare. Îi dau cuvântul acum domnului Jamal, pe care îl invit la tribună. be back here. A lot of uh, former Vă mulțumesc, domnule președinte. Salut mulți foști colegi, foști colegi domnul Arbedes, domnul Paul de, Paul de Castro. Îmi face mare plăcere să fiu aici și voi continua prezentarea mea în olandeză. În primul rând, aș dori să salut Comisia Agri, a Parlamentului European pentru organizarea acestei audieri. Este, trecem prin timpuri foarte grele pentru fermieri și horticultori. Există o dezbatere în legătură cu legislația actuală și lipsa de respectare a acestor reguli, lucru care agravează criza pentru fermieri și pentru cei care lucrează în horticultură. Acest lucru este valabil la nivel universal, dar și în sectorul cărnii de porc. Uh, regulile pot să fie mult mai bine implementate și respectate. Aici Consiliul Ministrilor de Agricultură este, are un rol special. Uh, a existat o discuție recent la COPMA unde s-au găsit 500 de milioane de euro pentru a ajuta fermierii și horticultorii din Europa. 60% din aceste fonduri încă nu au fost cheltuite. Deci, mai rămâne mult de făcut și cred că Comisia Agri, Agri a Parlamentului ar trebui să găsească modalități să se asigure că acești bani vor fi cheltuiți. Dacă ne uităm la contextul din Europa, în multe sectoare există aceleași directive europene, însă există interpretări diferite în statele membre. De exemplu, atunci când vorbim despre pesticide, este foarte clar că depinde în ce stat te găsești. Anul trecut uh, am avut loc o reuniune a președinției COPA și un coleg francez a sugerat că trebuie să existe solidaritate între fermieri și horticultori dacă ești fermier în, fermier în sudul Olandei, de exemplu, primești o anumită subvenție pentru motorină, dar uh, chiar dincolo de graniță, prețurile sunt mult mai scăzute, deci uh, sunt uh, diferențe foarte mari într-o țară și alta. Dacă ne uităm la certificatele de siguranță alimentară, calitate și așa mai departe, fermierii plătesc costul de plin al certificării, care poate să fie 15.000 de euro pe crescător de porci, dacă examinăm costurile în întreaga Uniune Europeană, există foarte multe discrepanțe între uh, fermieri și aceste costuri. Bineînțeles că impozitarea poate nu este o competență a Uniunii Europene, însă uh, avem uh, un comisar responsabil pentru uh, condiții echitabile și, și vreau să mă asigur că aici vor fi uh, evocate aceste lucruri. Am discutat data trecută când ne-am întâlnit despre felul cum putem să facem față uh, crizei și că suma ar fi trebuit să crească la 15.000 de euro, însă s-a lăsat la uh, nivelul statului membru decizia în legătură cu modalitatea de a face acest lucru și și nu put, pot să asiguri un, uh, uh, o situație echitabilă prin care să eviți uh, o asemenea uh, situație de discriminare. Nu putem vorbi despre corectitudine în acest caz, nu putem să uh, tolerăm așa dif- diferențe atât de mari între statele membre. Există diferențe iar foarte mari între nord și sud există o tendință uh, în creștere ca agricultura să fie locală și acest lucru este uh, bine în ceea ce privește calitatea, însă în ceea ce privește etichetarea națională, dacă în momentul în care ajungi la uh, graniță, ce mai este comun în legătură cu politica agricolă comună? Trebuie să te asiguri că nu există efecte adverse asupra diversilor producători. Pentru că dacă ești în estul Olandei, în zona rurului, este chiar peste graniță, la 30-40 de kilometri. Și există circulație între cele două zone. Uh, ceva care vine de peste graniță poate să fie considerat un produs local, pentru că lanțul de producție este foarte scurt. Așadar, trebuie să ne gândim și la impactul acestor activități asupra celor din zonele de uh, frontieră. Uh, Mă bucur că Comisia Agri va ridica acest lucru la nivelul Consiliului, pentru că 60% din cei 500 de milioane de euro nu au fost cheltuiți și Consiliul spune că trebuie să existe mai multă marjă de manevră pentru asistența națională, însă acest lucru nu trebuie să fie în detrimentul eh, echitabilității situației și nu trebuie să ducă la discriminare între diversele tipuri de fermieri, pentru că, în definitiv, pot să apară diferențe foarte mari în costurile pentru fermieri și ca piață intern, ca piață unică, ar trebui să se aplice aceleași reguli Mie mi se pare că uh, fermierii și horticultorii produc cel, uh, cel, cea mai importantă marfă uh, din Uniunea Europeană și nu trebuie să fie tratați mai puțin echitabil decât fotbaliștii care pot să joace fotbal oriunde în Uniunea Europeană. Deci, discriminarea împotriva fermierilor și mm, agricultorilor mi se pare incorrectă pentru că discriminarea nu există în domeniul sportului și atunci nu ar trebui să se aplice nici în agricultură sau horticultură. Vă mulțumesc. Merci. <coughs> Merci à vous, monsieur Vă mulțumesc foarte mult, domnule Mat, pentru că uh, pentru intervenția dumneavoastră. Îi dau cuvântul acum celui de-al patrulea expert, domnul Host dacă căruia îi dau cuvântul pentru a-și prezenta raportul. Câteva secunde de, de patience le temps le PowerPoint. Euh, Câteva secunde până se deschide prezentarea PowerPoint. Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, mă bucur să fiu aici, în rândul dumneavoastră. Aș dori să vorbesc despre condiții egale în sectorul porcinelor din Europa, unul, un sector specific și voi oferi o comparație între bunăstarea animalelor și cerințele ecologice și considerente de cost. Dacă ne uităm la această piramidă, baza o constituie legislația europeană, care trebuie să fie la fel pentru toate statele membre, dar apoi intervin interpretări naționale a diferitelor directive și apoi mai există și uh, specificul național, deci legislație suplimentară în domeniu și ultimul aspect îl constituie aplicarea. Iată aici câteva exemple de directive uh, aplicabile în sector un privind nitrații, alți polonți atmosferici, protecția porcilor și uh, alte directive care nu figurează aici, precum cea cu privire la transportul animalelor, dar și utilizarea antibioticelor sau castrat, castrarea. Asta este baza comună, dar acum ajungem la interpretările naționale, care evident diferă între statele membre și vă dau doar câteva exemple. În ceea ce privește permisele de mediu, există diferite cerințe la nivelul statelor membre, dar uh, diferențe există și în ceea ce privește termenele de acordare. De asemenea, apar și diferențe la nivel uh, regional și local. Apoi, valorile de mediu presupun cerințe diferite și în ceea ce privește mărimea fermei. În ceea ce privește uh, folosirea de gunoi de grajdă, e diferită și cantitatea uh, care poate fi folosită aici. De asemenea, reducerea emisiilor de amoniac și exportul de animale vii. Acest lucru se leagă de legislația statelor membre, dar și de densitatea animalelor din regiune. În uh, Belgia, de pildă, avem sisteme de producție care vizează reducerea șeptelului. În ceea ce privește emisiile, vă spuneam aici că există diferențe între statele membre și, de asemenea, există și diferențe în ceea ce privește reducerile de am, emisii de amoniac de la fermă la fermă. A menționat deja inspecția sau controlul animalelor uh, în viață înainte de export. În Olanda, de exemplu, un veterinar trebuie să fie prezent la fața locului, la fermă, în alte state nu. Și costurile diferă foarte mult, pentru că în unele state statul preia aceste costuri și în altele nu. Am făcut un calcul în 2014, în Olanda, aceste costuri au revenit la 50 de euro pentru un porcelou și 1, un uh, euro și 8 cenți uh, ceea ce privește animale de abatorizare, asta uneori doar pentru a trece granița în țara vecină. Și iată și acum și cerințele suplimentare. Aici sunt vizate domenii precum uh, spațiul uh, care revine per uh, porc. În directivă se spune 1,65 metri pătrați, 0,77 în Germania și Austria, în Suedia ceva mai mult de un metru pătrat. Ceea ce vă dați seama că duce la o serie întreagă de uh, costuri în, pentru scroafele însărcinate, există alte cerințe, de pildă 1,65. Dar uh, în Olanda aplicăm aceleași uh, specificații pentru toate scroafele, fie că sunt însărcinate sau nu. Și de asemenea există diferențe în ceea ce privește uh, ținerea acestor scroafe înainte de înseminare. porcii, de asemenea în Olanda, trebuie să beneficieze de uh, o podea solidă de minim 40% și, și interpretările în ceea ce privește spațiile deschise diferă. În ceea ce privește mutilările. Am for specific mutilations. Directiva oferă posibilitatea unor astfel de mutilări, dar, de exemplu, tăierea cozii este interzisă în Lituania, Suedia, de pildă. Apoi, 200... But some countries... Densitatea în uh, utilajele de transport, de asemenea, este o caracteristică care diferă foarte mult de la uh, stat membru la stat membru și apar și diferențe în ceea ce privește transportul intern și cel uh, de export, în ceea ce privește paiele care trebuie împrăștiate în graj. De asemenea, apar foarte multe diferențe. Iată un grafic cu impactul economic al anumitor măsuri. În opinia mea, um, <clears throat> iată, vedem aici că 19 cenți sunt costurile în Olanda pentru a uh, respecta directivele europene și specif- legislația specifică din Olanda mare majoritate țin de protecția mediului, emisii de amoniac și uh, împrăștierea gunoiului de grajd. În alte țări, Franța, Germania, Danemarca, Spania și Polonia, pe care le-am analizat, aceste costuri sunt mult mai scăzute. Sigur că ai putea să întrebi ce reprezintă 19 cenți dacă mergi la magazin, dar țineți cont de faptul că 4 cenți este uh, venitul unui fermier. Deci 19 cenți înseamnă foarte mult uh, dacă trăiești din creșterea porcinelor. Apoi mai există și inițiative private. Sigur, avem legislația pe de o parte, dar mai vin și lanțurile de magazine sau alți intermediari care pot interveni cu cerințe suplimentare și asta am dorit să prezent, prezint în această schemă. Deci avem legislația europeană, legislația națională și norme private a lanțurilor în detail și mai pot apărea și inițiative private care țin de anumită marcă, de pildă, care vin și se adaugă la standardele legale. Diferența este că costurile suplimentare trebuie plătite de consumator în acest caz și este un avantaj în ceea ce privește siguranța fermierului, pentru că fermierul ține cont, poate beneficia de pe urma acestora. Dacă un consumator sau un cumpărător dorește cerințe suplimentare, trebuie să achite pentru aceste uh, costuri. Și iată așa se poate face distinție și între diferiții <clears throat> detailiști. Am făcut o comparație între standardele europene și cele americane în ceea ce privește bunăstarea animalelor. În Statele în Unite nu prea există legislație în ceea ce privește bunăstarea animalelor, ci există doar standarde a lanțurilor de aprovizionare. Și um, însă standardele sunt uh, comparabile, existând un astfel de sistem. Este însă o cu tot o altă abordare decât cea pe care o avem în Europa bazată pe legislația europeană, legislația națională, cerințe suplimentare la nivel național și, și cerințe suplimentare din partea unor lanțuri de magazine. Mulțumesc. Écoutez, je, vous propose donc de passer directement au débat, la, la ne souhaitait pas intervenir. Vă propun să trecem direct la dezbatere și voi da cuvântul domnului Loazo, care a solicitat să intervină. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană, pretinzând că este garantul echității între statele membre, a instaurat, de fapt, un sistem extrem de inegalitar care uh, nu favorizează concurența loială. Și asta se întâmplă în toate domeniile. Și la toate acestea se adaugă o serie nouă de reguli care, și de regulamente care se acumulează de decenii și face din ce în ce mai dificilă munca agricultorilor. <clears throat> în plus, uh, uh, Sigur, protecția mediului este un aspect uh, important, dar dacă adăugăm la regulile europene și regulile statelor naționale, lucrurile devin insuportabile. Vă reamintesc că uh, eu sunt și eu însumi agricultor și Uh, s-a tot vorbit de simplificarea PAC. Eu vreau să vă spun că și eu și colegii mei considerăm că lucrurile nu s-au simplificat deloc, ci au devenit și mai insuportabile. Începește uh, diferențele de legislație. Un, un, o sursă de uh, inegalitate este utilizarea un, de către unele țări de surse de muncă subplătite, deci dumping social, care, după părerea mea, trebuie să fie complet uh, interzis, precum și, de asemenea, legislația privind produsele fitosanitare. Unele sunt interzise în Franța, uh, mai ales dimetoatul, care este un uh, produs considerat cancerigen în Franța. Ori, nu numai că nu există una, uh, o utilizare uniformă la nivel uh, european, dar se pare că e singurul produs care poate proteja cireșele. Așadar, care e legătura între protecția sănătății consumatorilor și legislația europeană? Vă reamintesc că EFSA a spus că lipsesc elemente pentru a valida această interdicție și a refuzat să urmeze decizia Franței. Deci decizia Franței va avea impact negativ doar asupra producției de cireșe din Franța, în timp ce în alte țări producția va crește și, sigur, concurența va fi favorizată. Deci avem această cedare de suveranitate și acest imbroglio legislativ european, această încurcătură. Mulțumesc, domnului Tema. eerst complimenten voor de organisatie van dit event. Ik denk dat... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă felicit pentru organizarea audierii de astăzi. Este o tematică foarte importantă pentru comisia noastră, care comportă foarte multe fațete. Ceea ce privește legislația, trebuie să avem grijă să existe reguli egale peste tot în Europa și va trebui să analizăm și celelalte norme. În ceea ce privește acum partea financiară, am spus deseori că avem nevoie de mai multă flexibilitate, de pildă în, um, în baza articolului 68 uh, se poate acorda mai multă susținere decât au propus acum statele membre și Consiliul, deci să, dublăm uh, ce, cele 500 de milioane și există și o marjă de manevră pentru ajutoare de stat și acum uh, cu aceste norme suplimentare apar anumite dezechilibre și la nivelul uh, concurenței. Cum credeți că ar fi bine să se poată utiliza fondul de criză, pentru că dacă se prelungesc regulile în ceea ce privește ajutoarele de stat, consecințele vor fi aceleași. Poate că s-ar putea apela la o reducere a componentei destinate susținerii venitului. Mulțumesc, domnul Desare acum cuvântul. Mulțumesc uh, celor patru experți care și-au prezentat expunerile aici, care au fost foarte interesante și aș dori să formulez și eu câteva întrebări. În prima prezentare, se vorbea de o flexibilitate foarte ridicată pe piața agrară și uh, eu consider că nu așa stau lucrurile, pentru că există niște dezechilibre pe această piață datorită condițiilor diferite care există între statele membre. Există o distorsionare a concurenței așadar. Există diferențe nu doar între statele membre, ci și în interiorul acestora, între regiuni. Avem aici ajutoare de la 10 până la 1000 de euro pe hectar, de pildă în Franța. Și aici trebuie făcut ceva. Și colegul vorbea de cei 500 de milioane de euro care au fost puși la dispoziție și întreb, n-ar fi fost mai bine să folosim acești bani în mod țintită pentru a mai degreva această concurență de pe piață, de pildă pentru achiziționarea de uh, unt, decât să um, repartizăm aceste fonduri uh, uh, la toată lumea, fără un efect. Mai constatăm, constatăm apoi că Există fermieri în statele membre care se îngrijesc să dispară din uh, oferta magazinelor produse ale altor din alte țări, dar atunci nu mai avem o piață internă dacă produse nemțești nu mai pot fi oferite în uh, Franța sau în Italia uh, și așa mai departe sau invers, atunci uh, piața internă are de suferit. Îmi fac mari griji și cu privire ce, la ceea ce s-a întâmplat în Austria ieri, trebuie să avem grijă ce se întâmplă cu Europa. De 50 de ani urmăresc politica uh, agrară în uh, Uniunea Europeană și trebuie să constat că la ultima reformă ne-am cam îndepărtat de la linia adoptată până acum și în trecut, domnul De Castro. Mulțumesc și eu, aș dori să mulțumesc experților pentru prezentările foarte interesante și constat și eu că lipsesc condițiile egale în statele membre, ceea ce duce progresiv la riscul renaționalizării politicii agricole. Și, așa cum au spus uh, antevorbitorii mei, datele uh, care uh, cu privire la piața internă sunt fără echivoc o scădere a prețurilor cu peste 30%. Și noi nu am reacționat cu o soluție europeană, ci am delegat acest lucru statelor membre și prin cele 500 de milioane care, chiar dacă au fost puse la dispoziție de comisie, se folosesc în statele membre, într-o distribuție directă către statele membre fără niciun fel de eficacitate. Sau, așa cum spunea domnul Des nici măcar uh, nu au fost încă cheltuiți. Deci riscul de renaționalizare este foarte ridicat și eu cred că în acest fel nu uh, găsim soluția la problemele noastre. Ar trebui să revenim la politici europene mai directe, nu să delegăm către statele membre, pentru că flexibilitatea riscă să devină un fel de renaționalizare a politicii agricole. Trebuie să punem în centrul atenției răspunsul date la nivelul european. Și de aceea aș dori să întreb pe domnul Mat ce, cum consideră această revizuire la mijlocul perioadei. Vrem să facem într-adevăr acest lucru sau nu? Pentru că dacă vrem să o facem, atunci trebuie să uh, ne apucăm să mai modificăm și textele legislative. Altfel rămâne doar o ipoteză. Mulțumesc, doamna Petir. Uh, Mulțumesc, uh, Domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care au făcut prezentări, tuturor uh, vorbitorilor. Vreau să pun o întrebare domnului care uh, vine din Ungaria. prește măsurile de reducere a TVA-ului. Măsura pe care ați introdus-o a dat deja vreun rezultat concret și puteți să-mi spuneți dacă ați redus TVA-ul de la 25 la 5% numai pentru jumătățile de carcasă de porc sau ați uh, redus și la lapte sau la alte produse sau, și e doar o măsură uh, temporară din cauza crizei din aceste sectoare sau va fi o măsură mai pe termen lung? Doamna, doamna Schreier. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik, uh, ik ben bijzonder blij. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că avem această audiere pentru că uh, săptămâna trecută am vorbit despre criza din agricultură și uh, iată că acum intrăm în detaliile acestei crize și cred că putem face multe lucruri împreună. Aș vrea să pun o întrebare domnului Albert Ian Mat uh, în august anul trecut s-a introdus boicotul rusesc și asta a avut un impact foarte mare pe, pe producția de mere, pe horticultură și pe fructe în general. Uh, vorbim despre o sumă foarte mare care este pierdută. Și s-a vorbit de niște compensații care să fie plătite, doar că durează foarte mult până ca banii să ajungă la agricultori, la uh, cultivatori. Cine e de vină? Guvernul? Care, cine are această responsabilitate? Uh, de asemenea, uh, începește uh, producătorii de carne, crescătorii de porci, de vite, au mari probleme să-și primească uh, banii. Dar ne, că, ne uităm că lucrurile sunt foarte diferite de la Franța, la Danemarca și în alte țări în legătură cu modul în care ajung acești bani. În ce privește notificările, fermierii trimit sute de mail-uri pentru că ei vor să știe uh, dacă în afară de certificatul de origine și etichetarea de origine, uh, cum, cum funcționează? Puteți, poate, domnule Albert Ian Mat, să ne spuneți dacă uh, toate aceste lucruri ajung uh, la fermieri, toate aceste informații și dacă lucrurile se întâmplă într-un mod eficient. Acum mă întorc spre stânga, domnul Hosta care a vorbit despre sectorul creșterii porcinelor în Olanda, unde avem costuri mari Recent am uh, discutat cu ministrul Van Damme aici la Bruxelles pe această temă și uh, el spunea că uh, dacă ai făcut uh, o, investiție mare, începește bunăstarea animală și protecția mediului, atunci vrei să ai și un profit uh, pe, pe această investiție. Dar se pare că s-a produs un mare blocaj. Uh, cum vor reuși fermierii olandezi să-și primească profitul uh, la aceste investiții pe care le-au făcut pentru bunăstarea animală și protecția mediului. Și încă o întrebare, mai spune vorbitoarea. Uh, Natura 2000, habitatele și directiva privind habitatele și directiva privind habitatele păsărilor. Am adoptat uh, strategia de biodiversitate și orientările au fost emise la nivel european și uh, Asta este modul prin care putem obține o Știți foarte bine, domnule Mat, că în uh, partea, în provincia olandeză de unde vin eu, am uh, asistat la fa- multe falimente ale fermierilor și la situații foarte dificile pentru ei. Uh, întrebarea mea este cum aplicăm orientările în mod corect și asta întreb și pe colegi din alte țări. Știu că privesc lucrurile dintr-o perspectivă olandeză, dar cred că e o problemă care există și în alte țări și este păcat pentru că am putea să ajungem la distrugerea producției uh, de la lapte, de exemplu, și de produse lactate din Olanda, dacă nu găsim o soluție. Domnul Oderling. Ja, <clears throat> liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fand es schon überraschend, dass dragi colegi, pe mine m-a surprins faptul că tocmai uh, Front Național declară aici că e păcat că nu avem o politică unitară. Mie mi se pare foarte interesant. Și ce înseamnă acum dacă ajungem la renaționalizare? Dacă uh, se adeverește Brexitul, dacă în Franța se face o politică națională, oare rezultatul acestei audieri uh, nu este oare acela că trebuie să ne închegăm și mai bine împreună, să avem aceleași reglementări și să le și punem în aplicare? Pentru că în multe domenii avem, de fapt, o problemă de aplicare. Iată, de pildă, în ceea ce privește creșterea animalelor sau a păsărilor, unde mult timp uh, prevederile în ceea ce privește creșterea păsărilor, de pildă, în uh, cuști nu a fost uh, pusă în aplicare. Dacă nu avem uh, aceleași uh, politici în ceea ce privește um, domeniul special, dar și la protecției mediului și a terenurilor, uh, nu vom avea condiții egale, dar în, se și compensează lucrurile. Sigur că în Germania, în nordul Germaniei, unde șeptelul este mare, acolo cerințele sunt mai ridicate decât în Anglia, de pildă, pentru că acolo unde densitatea animalelor este mai mare, acolo și condițiile trebuie să fie mai aspre. Nu consider că este neapărat o denaturare a competiției ceea ce consider că este esențial pentru ca și consumatorul să poată lua o decizie informată, este să ajungem la o mai bună etichetare și în ceea ce privește originea sau condițiile de creștere. Trebuie să devenim mai transparenți pentru consumatori, pentru ca aceștia să știe de unde vin. Și atunci acesta are și uh, opțiunea și încă ceva, pentru că s-a tot spus că ultima reformă PAC ar fi dus la Uh, inegalități și mai mari. Nu știu, poate că experții ne pot răspunde. Nu aș spune însă acest lucru. Pentru că cel puțin am încercat să ajustăm cât de cât să adaptăm uh, primele pe suprafață. Sigur că mai e nevoie și de măsuri naționale, dar cel puțin am încercat ca plățile pe suprafață să uh, se egalizeze oarecum. Mulțumesc, domnul Ferau. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt un pic surprins pentru că pentru prima dată avem o dezbatere politică în Comisia de Agricultură. Sunt surprins pentru că pentru mine agricultura nu e nici de dreapta, nici de stânga și să vrei să amesteci, acum a făcut domnul Des și domnul De Castro, uh, situația politică internă a Uniunii Europene în agricultura pe care noi apărăm aici este o scurtătură periculoasă. Aș vrea să-i reamintesc, domnule Dens, că nu suntem responsabili de situația politicii interne austriece, domnului de Castro, că dacă dorește ca statele membre să nu se mai ocupe de uh, chestiuni agricole și doar Comisia Europeană să poată să-și impună punctele de vedere asupra agriculturii, n-au decât atunci să politizeze această Comisie de Agricultură. Asta, deci, pentru prima dată, cred că avem o dezbatere politicianistă, o regret, nu cred că e locul, pe părerea mea, și nici dorința Frontului Național să avem așa ceva. Dar trebuie să comentez puțin ce s-a spus, pentru că trebuie să uh, recadrăm un pic lucrurile. Dacă nu vreți să se întâmple ce se întâmplă astăzi în Uniunea Europeană, uh, acest pseudoplan al comisarului Hogan, ați fost toți prezenți la prezentarea planului de urgență a domnului Hogan, care e un plan uh, foarte târziu și toți ați recunoscut că este un plan nesatisfăcător, e un plan care nu ține seama de uh, dificultățile reale ale agriculturii europene. Deci, uh, din păcate, uh, nu putem eluda faptul că astăzi Comisia Europeană este responsabilă de criza agriculturii. Apoi, fiecare țară uh, își susține propria politică agricolă și încearcă să facă așa încât uh, să Uh, își apere propriile realități care sunt diferite de alte, ale altor țări europene, deci măsurile europene nu prea funcționează. Și nu politicile statelor membre sunt cele care trebuie criticate și denunțate, ci această politică a Comisiei Europene, care, așa cum am văzut în cazul laptelui, este o politică care face ca statele să nu poată să-și controleze, să aibă control asupra agriculturii uh, și uh, le obligă pe acestea să rămână sub dominația Comisiei Europene. Și regret că nu reușim să găsim un uh, consens ca să înțelegem mai bine defectele acestei politici agricole comune, pentru că astăzi, la, da, la doi ani distanță, suntem în aceeași realitate. Deci ce trebuie să facem? Ca, să rămânem ca uh, statele membre să nu aibă niciun fel de control și domnul Hogan să fie cel care să conducă liber și cum vrea, după bunul plac, uh, activitatea comisiei noastre? Mulțumesc, domnul Erdus. Mulțumesc. Uh, doamna Petir a spus unele lucruri pe care le susțin legate de eh, reducerea eh, TVA-ului de la 25 la 5%. Această reducere este definitivă de la 1 ianuarie, începând de la 1 ianuarie anul viitor și în Ungaria se va aplica și laptelui și cărnii de pasă și, pasăre și ouălelor, dar în mod definitiv. Deci o reducere va fi de la 25 la 5%. Întrebarea mea pentru domnul Sabatcai. Eh, după prevede, pre, părerea noastră, ce consecințe vor fi? Deci vom trece de la un TVA de 25% la 5% în sectorul lactatelor. Care vor fi consecințele? Care va fi impactul? Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Dezbaterea este încheiată. Propun să dăm din nou cuvântul celor patru experți, câteva minute pentru fiecare ca să răspundă întrebărilor uh, care li s-au adresat. Începem cu domnul Lindberg. Dacă doriți uh, să fiți primul care intervine 3-4 minute, rămâneți la locul la care vă aflați, puteți interveni de acolo. Mulțumesc foarte mult. dintr-o, una dintre întrebări, mi-am dat seama că cineva a înțeles că susțin uh, flexibilitatea și cerințe diferite în state membre diferite, ceea ce nu este cazul. Doar uh, exprimam care este situația actuală. Și dacă doriți să schimbați această situație, propunerea mea de a transparenței uh, era menită să dea fermierilor un instrument prin care să-și uh, Eh, să reducă diferențele între statele membre, având eh, cunoștințe mai bune în legătură cu modul în care funcționează diferitele reguli în diferite state membre, credem că ar fi mai ușor să eh, ne prezentăm argumentele în fața Comisiei sau a statelor membre că situația trebuie schimbată. Cel puțin din propria noastră experiență, noi am folosit aceste informații din, din alte state membre pentru a schimba modurile în care, modul în care se procedează în Danemarca în legătură cu o serie întreagă de chestiuni. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Sărucani. Mulțumesc foarte mult. Ca să răspund la întrebarea doamnei Petir, deja colegul meu de fapt a oferit uh, un răspuns parțial În 2016 s-a luat această măsură de reducere a TVA-ului uh, uh, până la 5% și uh, se așteaptă în urma acestei măsuri stabilizarea pieței porcinelor. Pentru că am spus care situația, cât de mult a fost uh, sărăcită această categorie și, în general, 60% uh, din populație nu își poate permite să uh, cumpere carne de porc. Și acesta a fost rațiunea acestei măsuri. Apoi, începește laptele, sectorul lactatelor și al cărnii de pasăre. Cred că aceste reduceri se vor avea Uh, o influență uh, nu numai asupra acestui sector, ci și asupra sectorului bovinelor sau asupra vânzării de ouă. Uh, deci s-a redus, pentru că și la, TVA, și la ouă s-a redus TVA-ul de la 25 la 5%. Dar trebuie spus că se aplică această scădere de TVA doar la produsele de bază, adică carcasă, jumătate de carcasă și produse foarte puțin uh, procesate, de exemplu uh, carne tocată pe care o cumpărați uh, la supermarket. E considerat un produs de bază, totuși, care nu e foarte procesat. Deci la aceste tipuri de produse se reduce TVA-ul. Apoi, să nu uităm că uh, grația acestei reduceri a TVA-ului uh, care sperăm va avea un impact asupra prețului de consum, uh, se va produce o creștere a consumului, ceea ce ar putea să permită o stabilizare a pieței și de creștere ușoară a volumului de producție. Așadar, ar trebui să fie o evaluare de impact. Avem o piață de 100 de miliarde de forinți, asta înseamnă câteva sute de milioane de euro, după estimările guvernului. Și când vom implementa aceste măsuri, vom vedea exact care sunt consecințele. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, domnul Art. Dank u, voorzitter. Ik had een aantal gerichte vragen om te beginnen van... Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Uh, au fost una sau două întrebări care mi s-au adresat direct legate de dumpingul social și cu siguranță uh, acesta e un lucru pe care trebuie să încercăm cu toate să-l evităm, dumpingul social. S-a spus că nu există un salariu minim european și că asta are un impact asupra condițiilor egale de concurență. Și sigur că asta e o chestiune care preocupă organizația mea și cred că și pe ministrii agriculturii. Cu siguranță că un salariu minim comun ar ajuta. Începește fondul de criză de 500 de milioane. Cred că toată lumea știe că dacă uh, nu se vor lua bani din acest fond de criză, atunci vor trebui uh, uh, cheltuiți bani din plățile directe, ceea ce ar fi cea mai proastă soluție. Și nu cred că asta e modul în care ar trebui să procedăm. Cred că cel mai bună modalitate ar fi să oferim stimulente la export și să creștem până la urmă cantitățile pe care le exportăm. Cred că domnul Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei, ar trebui să se ducă în Rusia. Știu că a fost uh, deja, dar ar trebui să mai ducă și să vorbească cu rușii, pentru că situația actuală e foarte uh, rea pentru fermierii noștri și pentru mai ales pentru cei din uh, sectorul fructe și legume și să nu uităm că și fermierii ruși au fost afectați de acest embargo și, și populația care a ajuns să cheltuiască 5% dintre, din veniturile lor pe, pe mâncare. Deci în, într-un moment în care ar trebui să mănânce liniștiți fructe, legume și produse agricole europene. Albert Des a ridicat o întrebare legată de acești 500 de milioane de euro. Cred că am fi putut găsi o soluție mai bună și uh, sigur, ne-am bucurat să avem acești 500 de milioane de euro, dar au fost mari probleme cu modul în care banii au fost plătiți și uh, nu se cheltuie banii aceștia în mod corect, egal uh, în Uniunea Europeană. Uh, unii din sectorul lactatelor din uh, Olanda au fost la ministru și au discutat uh, Uh, această problemă, pentru că banii nu ajung în buzunarele fermierilor, uh, ci se duc pe renovări în sectorul respectiv din uh, Olanda. Deci nu ajung banii la nivelul fermierilor, la fermieri individuali. Problema este că dacă ai o agenda națională, un program național, asta nu îi uh, ajută foarte mult pe cei din sectorul uh, uh, legume, fructe sau din horticultură. Sigur că trebuie să folosești ceea ce ai la îndemână, resursele pe care le ai, trebuie să-ți croiești costumul în funcție de câtă stofă ai, cum se spune, dar totuși uh, politica aceasta nu e una imună la criză și în Europa e o dezbatere întreagă legată de bani și de buget. Vorbim adesea de revizuirea la jumătate de mandat Poate că 10% din bani or să fie realocați pentru alte scopuri, de, pentru alte cheltuieli și poate nu să fie modalitatea prin care să facem cel mai bine. Dar uh, la revizuirea la jumătate de mandat, dacă vor exista bani și dacă vom face schimbările necesare, atunci uh, poate că vom reuși să stimulăm exporturile și asta ar fi lucrul cel mai bun de făcut, dar trebuie să spun că nu am foarte multă încredere în ce privește revizuirea la jumătate de mandat, mai ales dacă se vor lua bani de la agricultură și se vor da în altă parte. Doamna Scraier, în legătură cu boicotul rusesc, e clar că Rusia e o piață pe care trebuie să uh, reușim să o redeschidem. Președintele Juncker vorbea despre acest subiect și cu siguranță e atent la, ce se, la ultimele evoluții. cred că aici uh, uh, e nevoie de o atitudine de sprinter, ca să spun așa, ca să folosesc un termen din ciclism și sper, sper că uh, președintele Juncker va putea găsi o soluție. Oricum, un lucru e sigur, consumatorii vor să știe de unde vin fructele și produsele pe care le cumpără, de unde vin ele și care este situația cu bunăstarea animalelor și cred că dacă etichetarea nu se folosește pentru aceste scopuri, atunci nu e în regulă și sunt plângeri. Pentru că nu îi se dă consumatorului toată informația de care are nevoie ca să facă o alegere în cunoștință de cauză. Sper că vor că se va realiza un echilibru. S-a menționat uh, și Natura 2000. Eh, cred că nu trebuie lăsăm situația să degenereze. E sigur că eh, trebuie să protejăm animale, dar să nu ajungă și fermierii eh, specie pe care de dispariție. Există o, o, o linie, o limită care trebuie păstrată între nevoile naturii și nevoile mediului și nevoile agriculturii și aceasta trebuie să aibă o anumită flexibilitate. și cred că există suficiente fonduri pentru o agricultură conștientă de nevoile mediului, dar cred că nu trebuie să fim dogmatici. Uh, Comisia Envi și Comisia Agri nu cred că trebuie să ajungă să se confrunte. Cred că se poate realiza un echilibru între nevoile agriculturii și nevoile mediului. Și a mai fost un uh, comentariu al domnului Ferran, cred, care spunea că abordarea națională e cea mai bună. Sigur, Franța este al treilea producător uh, și exportator de produse agricole și sfârșitul Europei va fi și sfârșitul uh, fermierilor francezi. Cred că cea mai bună cale de a obține uh, cel mai bun efect din fondurile noastre este să folosim acești bani și să-i utilizăm într-un mod comunitar, într-un mod european, Cred că asta uh, dă cel mai multe șanse de succes. Mulțumesc tuturor celor care au pus întrebări. Sper că am reușit să le răspund. Domnul Hoste, doamna Maier s-a referit la costuri legate de imperative de mediu și de bunăstare animală și uh, că asta a dus la investiții. Sunt două aspecte aici. Una, una are legătură cu scalabilitate și cu dimensiunile fermelor mari și uh, are legătură cu nevoia de eficiență. Și sigur că asta poate avea un impact, într-un fel. Și uneori mortalitatea la godaci poate să, să crească de, în urma acestor măsuri. sunt uh, anumite chestiuni uh, pe care trebuie să le luăm în considerare uh, la nivel de societate, de piață și de consumator. Și dacă reușim să reconciliem aceste lucruri, baza, rezultatul poate fi condiții egale pentru toți producătorii, pentru toate țările și suplimentar acesta poate fi susținută și de inițiativa privată. Asta era doar unul dintre comentariile pe care vreau să le fac. În Suedia există o mare cerere de paie pentru uh, fermele unde sunt ținute animalele. Și dacă cer asta în Spania sau în Sud, uh, obții cu totul altceva, pentru că uh, sunt diferențe climatice față de Suedia sau și, de, și Spania, de exemplu, sau Olanda. Deci situația nu e aceeași pe de altă parte, există o tendință către mai multe inițiative private și dacă vă uitați la numărul de uh, metri pătrați alocați uh, fiecărui uh, port, uh, acest număr a scăzut, dar apoi uh, trebuie spus clar că trebuie ca lucrurile să fie făcute în alt fel. Se poate face acest lucru prin marketing, prin intermediul sectorului privat, dar se poate stabili un cadru în lege și ce am făcut a fost că am uh, realizat aceste prevederi și există loc pentru sectorul privat de, uh, la nivel european. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru intervenții și pentru dezbatere. Uh, vedem cât de important este acest subiect pentru munca noastră în viitor. Cred că e o dezbatere utilă și cred că întrebările au fost la înălțimea așteptărilor noastre și cred că a fost foarte utilă și pentru noi și pentru noastră munca noastră cotidiană. Încheiem așadar această primă parte a ședinței din această după-amiază și acum vom trece la a doua parte cu schimbul de opinii cu Comisia privind actele delegate și actele de implementare legate de criza agricolă. Câteva minute, domnul Corte eh, ni se va alătura de, la Comisie. Vă propun să facem o pauză de câteva minute și înainte de asta aș vrea să profit de aceste câteva eh, minute eh, pentru a ura cu o zi de întârziere la mulți ani lui Peter Iar, care este aici în sală. Așadar, uh, la mulți ani, uh, Peter Iar, vreau să te salut. Așadar, întrerupem câteva minute și așteptăm Comisia Europeană. Je vous propose de, de reprendre les... Vă propun să reluăm lucrările pentru că domnul Corte a ajuns. Vă salut. Să profităm de acest uh, timp. Vă rog să ocupați loc pentru a, ca acest schimb de opinii să poată să înceapă. Vă mulțumesc pentru atenție. Este vorba de un schimb de opinii, după cum știți, cu Comisia Europeană în legătură cu actele delegate și de punere în aplicare legate de criza agricolă pe piețele agricole. Vă mulțumesc foarte mult domnului Jos Corte. Se vorbim despre actele delegate legate de mm, piețele agricole. Comisarul Hogan a anunțat în acest sens la Consiliul Agriculturii și Pescuitului din 14 martie 2016 aceste măsuri. Până acum am primit un act delegat cu privire la sectorul lactatelor, care a fost adoptat în procedură de urgență, deci a, a intrat deja în vigoare. Dar Parlamentul are încă posibilitatea de a se opune acestui act delegat. Este legat de un, și este legat îndeaproape de un act de punere în aplicare pe același subiect din 11 aprilie 2016, care autorizează acordurile și deciziile în legătură cu planificarea producției de lapte și a produselor lactate. Domnule Corte, Vă rog să explicați motivele care au făcut ca Comisia să adopte aceste două acte, precum și conținutul oricăror alte acte de, delegate și de punere în aplicare care sunt în pregătire la Digi Agri și care ar putea să fie legate de criza agricolă. Aveți cuvântul, domnule Corte. Mulțumesc, domnule Andriu. Am cer scuze pentru mica întârziere. Mulțumesc și pentru că ați inclus acest punct pe ordinea de zi, din această după masă. Înainte de a vă răspunde la întrebările precise, câteva cuvinte despre situația din, de pe piețele agricole, care nu este nici pe departe satisfăcătoare. Prețurile sunt în continuare foarte scăzute în sectorul lactatelor, lactatelor și în cazul cărnii de porci, de porc. Este foarte oportună această discuție din, de astăzi, pentru că vă pot, vă pot prezenta ceea ce a făcut Comisia de la intervenția, de după, după intervenția comisarului în plen acum, în urmă cu două săptămâni. Nu intenționez să intru în uh, detaliu în legătură cu fiecare măsură propusă de către comisie. După cum știți, în uh, luna martie, comisarul Hogan a anunțat 13 măsuri suplimentare pentru a lupta împotriva crizei de pe piețele agricole, dar uh, conform cererii dumneavoastră, voi pune accentul astăzi pe actele delegate. Bineînțeles că este, există și multe activități în curs, încă gestionăm uh, schemele de ajutor pentru stocarea privată, avem un grup de lucru pentru piața agricolă, uh, la care sunteți invitați, domnul Feman, și această întâlnire va avea loc mâine. Comisia a disponibilizat fonduri și pentru promovarea produselor agricole. Poate vă amintiți de ce 30 de milioane de euro puse la dispoziție pentru laptele de băut, pentru Siria. Acest uh, lapte european, cu origine în Uniunea Europeană, uh, în legătură cu care se implementează același program uh, și, bineînțeles, serviciile Comisiei explorează în mod activ uh, noi piețe externe. Domnul comisar a fost în China și în Japonia săptămâna trecută din exact acest, acest motiv. Însă acum, uh, în legătură cu ceea ce s-a întâmplat de când uh, a intervenit domnul comisar în plen în urmă cu două săptămâni. În prima măsură, nu necesită acordul Parlamentului European, dar este foarte importantă și anume creșterea plafonului pentru uh, prețul de intervenție al uh, laptelui praf degresat. Era 1900 de tone acest uh, plafon pentru lapte praf și 500 de, mii de tone, 500 de tone pentru unt. Odată plafonul atins, comisia este obligată să treacă la un sistem de licitație, deci nu mai cumpără la uh, sistem la, la preț fix, ci la uh, preț de licitație. Și comisia a propus dublarea acestor uh, uh acestor plafoane la 218.000 de tone pentru laptele praf și 100.000 de tone pentru unt, ceea ce înseamnă că putem achiziționa mult mai mult uh, lapte praf și unt până să uh, atingem uh, plafonul. Bineînțeles, nu este semn bun că comisia trebuie să cumpere produse în așa mare cantitate. Asta înseamnă că piața nu cumpără lapte praf, nu există o, nicio problemă legată de buget în acest sens. Acest lucru ne arată că criza pe piața lactatelor este una profundă. Acest lucru deja s-a întâmplat, noul eh, sistem este în funcție deja de săptămâna trecută. Punctul următor în sectorul lactatelor, domnule președinte, pe care le-ați menționat și dumneavoastră, sunt cele două măsuri adoptate de către Comisie pentru a încuraja acorduri voluntare între fermieri pentru a-și planifica producția de lapte. Este un act de punere în aplicare, mm, posibil conform articolului 222 al organizării pieței comune și un act delegat. Actul delegat și actul de punere în aplicare au fost ambele adoptate și sunt în vigoare din 13 aprilie se vor aplica pe o durată de șase luni, deci până în 12 octombrie 2016. Organizarea pieței comune și regulamentul de bază pre- permite o prelungire ulterioară de maxim șase luni. Așadar, termenul în care pot fi încheiate aceste acorduri voluntare deja este în curs și aș putea să vă explic în câteva cuvinte sau mai în detaliu de ce este un instrument juridic atât de important și de ce solicităm Parlamentului un aviz pozitiv. Dacă ne uităm la evoluția pieței, de ce este important să organizăm producătorii europeni să producă mai puțin, de ce este atât de dificil, dificil să facem acest lucru fără aceste măsuri. Dacă ne uităm la situația de pe piața lactatelor din Uniunea Europeană, sunt trei factori care duc la dificultăți. Prim, primul rând, o scădere a prețurilor la nivel mondial. Prețurile au scăzut peste tot în lume, nu doar în Uniunea Europeană. Toți producătorii de lapte suferă din acest motiv și datorită prețurilor la materiile prime care au scăzut, datorită scăderii uh, cererii, în special în China. Acesta este primul motiv. Al doilea motiv pentru problemele sectorului lactatelor în Uniune este embargoul rus. Rusia era o piață foarte importantă pentru lactatele europene, o piață care a dispărut din august 2014. Al treilea motiv este că după eliminarea cotelor pentru lapte în aprilie 2015 am înregistrat o creștere Uh, marcante a producției și, bineînțeles, uh, acest lucru a dus la creșterea greutăților de pe piață, pentru că deja exista o supraproducție datorită primelor doi, primelor doi factori pe care i-am menționat. Acum vedem lunar că în, un, în Uniunea Europeană uh, se produce cu 4-5% mai mult lapte. de când au fost eliminate cotele. Creșterea diferă foarte mult în funcție de stat membru, nu toate statele membre sau regiunile cresc în același ritm, însă există o creștere globală generală în Uniunea Europeană. Dacă vă uitați la site-ul Observatorului pentru Piața Lactatelor, aveți acolo toate cifrele necesare. Și din acest motiv încercăm să Uh, remediem lucrurile cu aceste măsuri menționate. Deci, oferim posibilitatea fermierilor să se organizeze în organizații de producători, în branșe interprofesionale, în franceză, și se pot organiza și în cooperative. Aceștia pot să cade de acord colectiv în legătură cu producția de lapte. În mod normal, asemenea discuții sau aranjamente ar contraveni uh, legislației de concurență. Nu este permis ca producătorii să uh, discute și să convină uh, volumul producției. Este vorba de un cartel de obicei. Și în, însă există posibilitatea în caz de criză severă să scutim producătorii agricoli de această cerință, dat cu condiția să fie organizați în sensul de a interveni. Așadar, eh, PAC eh, apără agricultorii care vor să convină o scădere a producției și mi se pare foarte important. Este prima dată, este o dispoziție nouă care a fost Uh, introdusă în decembrie 2013 în PAC uh, cu ajutorul dumneavoastră și o utilizăm acum pentru prima dată. Așadar, comisarul încurajează producătorii de lapte să profite de această oportunitate. Așadar, pentru a rezuma, voi parcurge și celelalte două sau trei idei importante pe care vreau să le menționez. Comisia a lansat și o procedură pentru a înființa un observator al pieței cărnii. Știți că există un observator al pieței lactatelor care funcționează deja de 2-3 ani și domnul comisar Hogan a anunțat că va înființa și un observator omolog pentru piața cărnii. putem să facem acest lucru la nivelul comisiei doar prin crearea unui grup de experți. Această selectare a experților este făcută printr-o, printr-o cerere de ofertă deschisă, um, solicitare care este deja deschisă și experții pot să își depună um, candidatura până în 15 mai. Sperăm că prima reuniune va avea loc înainte de vară și că vom avea un instrument nou pentru a monitoriza mai îndeaproape situația de pe piața cărnii, cartea de porc, de uh, oaie și de uh, vacă. După aceea, câteva cuvinte despre fructe și legume. Veștile bune dacă ne uităm la statistici și la date, este că sunt că mulți operatori din sector au reușit să se adapteze la pierderile datorate embargoului rus și au găsit uh, piețe alternative. După cum vă reamintiți, a intervenit și pe Uniunea Europeană în septembrie 2014 cu măsuri specifice adresate sectorului fructelor și legumelor și produselor perisabile. Astfel am eliminat de pe piață un miliard de tone de fructe și legume. Costul total al acestor măsuri în timp de 2 ani a fost 262 de milioane de euro. Măsura care este în vigoare astăzi va Uh, la sfârșit la sfârșitul lunii iunie și Comisia va propune o nouă măsură care va fi un act delegat, un al doilea act delegat uh, din acest an, pe care îl veți primi în curând și care va permite o extindere a programului actual, deci o prelungire a acestuia, deci până în, la sfârșitul lunii iunie 2017 cu excepția cazului în care se ridică acest embargo, ceea ce ar fi foarte bine. Însă cerem o prelungire a acestei măsuri cu un an. Am examinat cu mare atenție necesitatea de adaptare a schemei actuale și de vreme ce acum intrăm în al treilea an de funcționare al acestei scheme și mult producători au găsit uh, piețe alternative, bugetul și cantitățile vor, se vor reduce substanțial. Comisia va propune o alocare bugetară și cantități pe stat membru. Dacă ne uităm la evoluțiile din 2014, dacă întrebăm experții care este nivelul de adoptare al măsurilor introduse în iunie 2015, deci de mai mult de un an, eh, adoptarea este în jur de 35%. Este bine, pentru că înseamnă că măsura este mai puțin necesară și cred că acum putem să facem o propunere de acte delegate care să ține cont de această evoluție. În ultimul rând, finanțarea. Domnul comisar a subliniat uh, în plen faptul că nu există posibilități în bugetul comunitar uh, să ajute, ajutăm fermierii care își doresc să reducă producția Însă există, însă am discutat și am discutat posibilitățile ca statele membre să acorde ajutor de stat pentru a îi ajuta pe fermierii cu probleme pe lângă facilitățile de ajutor de stat existente în momentul actual. Deci am distribuit orientări pentru statele membre prin care pot să aloce până la 15.000 de euro pe an pe fie, fiecărui fermier în, pentru sectoarele în dificultate. Un aspect care este important este că acest ajutor de stat poate să fie acordat uh, prin credite care pot să fie rambursate sau garanții dacă fermierul se angajează în contextul ajutorului de stat să-și reducă producția sau să-și stabilizeze producția, aceste ajutare pot să fie acordate ca și un grant și nu, pot, nu vor trebui să fie rambursate ulterior. Însă acest lucru este posibil doar dacă există și un angajament din partea producătorului. Aici ne referim la un, sectorul lactatelor și aici se dorește uh, se produs, să se producă mai puțin. Este, ar fi foarte ciudat să uh, se acorde o schemă de uh, ajutor de stat pentru fermieri care să producă și mai mult lapte. Acest lucru nu ar fi înțelept. Cred că cu aceste măsuri v-am prezentat care, este, care sunt situații, care sunt noile elemente. Sper că în curând voi putea să vă dau informații despre actul delegat pe care l-ați primit deja în legătură cu finanțarea cooperativelor și reducerea producției și vă solicit același lucru și pentru actul delegat pentru uh, fructe și legume care va urma în curând. Vă mulțumesc. Merci beaucoup, monsieur, monsieur En bas... Vă mulțumesc foarte mult, domnule Corte. Începem dezbaterea cu domnul Danta. Si, uh, monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Informațiile pe care le-a oferit uh, domnul Cort arată că Comisia este în, uh, din punct de vedere psihologic uh, într-o gestiune a crizei. Nu știu dacă e și din punct de vedere material în această abordare. Și au notat că toți comisarii și mai ales comisarul de, pentru buget au o înțelegerea situației uh, agricultorilor europeni în ansamblul lor. Fac un mic calcul. Ajutorul maxim care poate fi oferit de stat 15 milioane de euro pe an. Astăzi, în multe țări, producătorii ne spun că uh, prețul de vânzare nu le mai acoperă cheltuielile și le duce o pierdere, la o pierdere de 80 centime între cei care au 50.000 uh, de litri pe an, uh, aceștia nu câștigă nimic. Această idee de a face referință doar la ajutoarea națională nu cred că merge pe care cea bună, pentru că noi suntem aici ca să apărăm o politică agricolă comună și dacă de fiecare dată când e o criză trebuie să uh, luăm măsuri la nivel de stat, atunci publicul o să-și pună întrebări de ce mai avem o politică agricolă comună. Deci, nu știu dacă ar trebui să trecem dincolo de comisarul Hogan și să sezăm toată comisia, inclusiv președintele comisiei. Rămân convins, dragi colegi, că oricare ar fi calitatea actelor delegate care ne sunt propuse, singura măsură care va permite să reglăm criza astăzi este să încurajăm producătorii în mod global în Europa să-și limiteze cu toții un pic producția. 2% sau 2,5% depășire al ofertei, a ofertei față de cerere, asta înseamnă, și scuzați-mi expresia, că trebuie ca fiecare agricultor să renunțe la furajele pentru animalele sale. Deci, E mai bine să avem un instrument uh, care să reducă producția mai degrabă decât să tratăm și să stocăm marfă produsă, fie că e vorba de uh, unt sau de lapte praf. Deci, dincolo de actele care ne-au fost propuse, invit Comisia să reflecteze la această eventualitate. În ce privește întregul dispozitiv uh, propus, cred că Parlamentul se va pronunța în mod favorabil, dar că trebuie să avem o viziune completă a mijloacelor financiare care acompaniază această măsură. În ce privește fructele și legumele, am uh, ascultat cu mare atenție și am înțeles analiza de piață care arată că unele țări au găsit debușee diferite de cele tradiționale și cred că eforturile făcute de comisie pentru a deschide noi piețe sunt interesante, dar că totuși acum intrăm uh, în perioada de producție semnificativă de fructe și legume și de-abia într-un an, un an și jumătate vom uh, avea o viziune corectă a situației pieței. Deci aceste acte delegate va trebui să le confruntăm cu realitatea pieței, pentru că peste tot în Europa va exploda producția în săptămânile ce urmează, producția de fructe și legume. Mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste precizări. Doamna Müller. Corte, Corte, Corte, vielen herzlich. Domnule Corte, mulțumesc foarte mult pentru precizările dumneavoastră. Însă, la noi, în Germania, Situația este următoarea aici. Fabricile de lapte nu vor să existe astfel de înțelegeri și eu chiar cunosc una care și-a abordat fermierii din zonă și le-a spus să, să reducă cantitățile. Și una singură din este în această situație. Însă fabricile de lapte private nu vreau să îndeplinesc criterii care să ducă la un preț mai bun pentru țărani. Și aș spune că la nivel european ar trebui să ne mai gândim și la alte lucruri, pentru că așa cum spunea și domnul Des, m-am gândit și la aceste adausuri pentru valorificare pentru a folosi chiar lapte praf în ceea ce privește produsele de patiserie sau uh, unt în uh, înghețata noastră. Iar în ceea ce privește cei 15.000 de euro per fermă nu vor să pună în aplicare această prevedere și iată că nu am făcut pași înainte. Comisia uh, dăm mingea în terenul statelor membre și invers. Dar, în fapt, bani noi nu există și pentru mine se pune întrebarea dacă nu ar trebui să ne gândim uh, la nivel european la o măsură suplimentară, de pildă o primă limitată în timp pentru reducerea șeptelului de vaci, poate că ar trebui să discutăm această chestiune și aici, în această um, comisie, ca un fel de primă de adaptare la piață, ceea ce ar duce la reducerea cantității de lapte de pe piață. Mulțumesc! Merci, Monsieur Osling. Mulțumesc, domnul Sözling. Da, doamna Müller, cu această propunere a dumneavoastră revenim în anii 60, pentru că asta n-a fost uh, o soluție nici atunci. Și este de fapt ceea ce Comisia nu reușește până acum să explice. Ne-am avut o serie întreagă de Uh, propuneri. Am fost și de acord în multe puncte, dar era clar că trebuie să reducem cantitatea cumva. Acum Comisia vine și zice că este treaba statelor membre. Statele membre pot să ofere programe și cooperativele să se înțeleagă cu fabricile de lapte. Uh, trebuie să facem acest lucru la nivel european cu o măsură unitară, pentru că altfel nu va funcționa. Dacă un, o țară reduce cantitățile în timp ce ceilalți livrează mai departe, nu va funcționa această măsură pe piață. Soluția trebuie să vină de la Comisia Europeană și nici toate statele membre nu sunt în măsură să și financeze aceste chestiuni, ținând cont de constrângerile bugetare suntem departe de a fi găsit o soluție pentru această criză europeană. Vorbiți acum de observatorul european pentru carne, care a constatat că prețurile sunt proaste și atunci ce facem? Acest, acest observator, așa cum uh, îl propusesem deja din comisia noastră, trebuie să și dispună de instrumente ca să poată să dirigeze situația și chiar dacă unii se tem de acest termen, trebuie să vorbim pe șleau despre o dirijare și controlare a cantităților, pentru că altfel măsurile sunt ineficiente. Ce facem cu depozitele dacă se umplu de unt și de lapte praf? Construim altele? Atunci, ce facem uh, călătorim prin lume și vindem aceste produse, chiar dacă ne-am uh, crescut exporturile, cantitățile sunt încă excedentare. Deci, ideea este că doar cu o măsură europeană putem uh, obține ceva, pentru că altfel industria lactatelor din Europa va cădea în uh, cea mai gravă criză din toate timpurile și unele fabrici de lapte deja au anunțat că vor să plătească mai puțin de 40 de cenți. Și acest uh, sector va fi extrem de grav afectat. Când va înțelege și Comisia acest lucru? Mulțumesc, domnul Azu. Oui, merci, président. Concernant les crises agricoles... Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește crizele agricole și încercările Comisiei de a le rezolva, mă rog, deși nu rezolvă nimic, Mm, cred că starea agriculturii franceze rezumă foarte bine situația. 53% din agricultorii francezi au uh, constatat o, scădere puternică a veniturilor lor și 14% se gândesc să-și abandoneze chiar anul acesta fermele pentru că sunt copleșiți de scăderea încasărilor și uh, din cauza poverii administrative. Domnul Hogan a susținut dereglementarea prețului laptelui, a lăsat să se producă această criză în domeniul porcin, bovin, știm criza fructelor și legumelor, o altă criză importantă, criza cerealelor, o criză extrem de gravă. Problema astăzi este că agricultorii au un cost de producție și o știți cu toții uh, superior prețului de vânzare. Iată rezultatul acestei politici agricole comune. Acestea sunt faptele, restul nu sunt decât, de discu- decât discuții sterile și uh, nu cu ajutoare financiare excepționale se va rezolva criza. Soluția este o schimbare radicală a politicii agricole europene, care, după părerea mea, trebuie să redea statelor toate mijloacele necesare pentru a redeveni suverane, să se uh, pună capăt uh, organizării concurenței între agricultorii europeni, a concurenței uh, neloiale și să se elimine toate tracasările administrative care duc numai la costuri de, uh, și stres, costuri suplimentare și uh, stres, trebuie să eliminăm această politică care duce în jos prețurile și favorizează grup, marile grupuri agribusiness care, fina, uh, care afectează producătorii. Deci iată lucruri la care Comisia trebuie să uh, reflecte foarte rapid și atunci avem două soluții. Ori o, avem o agricultură industrială bazată pe modelul american ca să cucerim uh, piețele externe, ceea ce noi nu dorim, sau o agricultură tradițională menită să recucerească piețele noastre interne și să ne aducă suveranitatea alimentară. Cred că aici politica europeană este contradictorie, incoerentă, incoerentă uh, amețitoare și văd uh, mulți deputați care susțin această politică și înțeleg de ce uh, agricultorii sunt distruși de această politică a Uniunii Europene și cred că motivul e foarte simplu. Majoritatea aleșilor deci nu sunt agricultori și nu se simt vizați de uh, ceea ce se întâmplă. Mulțumesc, domnul Jose Bove. Vreau mai întâi să spun că afirmațiile domnului Dantin merg în direcția cea bună și cred că uh, cu modul în care spune domnia sa lucrurile, cred că a fost foarte clar ca să arate dezacordul față de comisie. Pentru că există o incoerență în politicile propuse și această incoerență nu va duce la rezolvarea problemei renaționalizarea ajutorilor cerând statelor să se substituie unei politici europene este ceea ce am făcut deja prin intermediul reformei PAC și vedem situația în care suntem. Deci, practic suntem pe un drum greșit. Este incoerent să cer agricultorilor dintr-un sector sau altul să-și reducă producția când alții continuă să o crească. Deci, în acest caz, Asta este o spirală infernală. Dacă nu avem o politică globală de control al volumurilor, vom ajunge în zid. Și cred că la fel și cu uh, denumirile de origine controlată, pentru că Comisia a refuzat uh, controlul volumurilor, ceea ce este autorizat uh, pentru etichetele de origine controlată. La fel în sectorul laptelui. Ați vorbit de criză, dar n-ați abordat o problemă care va fi centrală în lunile și anii următori, și anume acordurile pe care Comisia este pe cale să le semneze cu Canada, negocierile cu Statele Unite și apoi negocierile cu țările Mercosur. Astăzi, dacă acceptăm aceste negocieri, între 20 și 30% din șeptelul bovin va fi pierdut. Între 25-30%. Deci criza pe care o vom vedea o să fie absolut dramatică. Și nu vorbesc aici decât de bovine. Dacă mai adăugăm și porcinele, o să ajungem într-o situație la fel de rea. Pentru că Canada va exporta porc, Statele Unite vor vrea să exporte, Mercosurul la fel și o să intrăm într-o spirală infernală. Deci cred că față de asta aveți posibilitatea și nu va costa o centimă să retrageți ofertele uh, privind agricultura din acordurile de liber schimb, spunând uh, nu facem niciun acord pe agricultură și cu asta basta. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul uh, Oibor. Doamna Oibor. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai a spus și uh, domnul Pove că avem de face cu o politică complet incoerentă. Pe de o parte trebuie să ne bucurăm că, iată, se discută în sfârșit și despre reducerea cantităților la nivel de comisar, dar dacă ne uităm ce se propune aici, trebuie să remarcăm un lucru, că nu s-a spus ceva uh, și vreau să și completez acest lucru. Vom uh, pierde această posibilitate de a produce uh, lapte în toate regiunile dacă nu putem să reducem acum cantitățile. Vă dau un exemplu. România este inundată de lapte din Europa, iar acolo micile ferme care um, produc local nu mai au posibilitatea să facă față concurenței pe piață. Și Sigur, unii ne dau exemple de calcul pentru a ne arăta cât, uh, de câți bani e nevoie pentru ca uh, țăranii să se țină deasupra apei. Dar uh, în Germania ar fi nevoie de 3 miliarde doar pentru a contracara o pierdere de 5 cenți din preț. Și am fi avut această politică de la nivel european, dar n-am făcut-o și a încercat acum, prin acorduri voluntare, să reducem ceva, nu o să funcționeze. Avem nevoie de o soluție la nivel european și o soluție obligatorie. Merci, Madame Schreiner. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter. Doamna Schreiner. Da, vorbim aici despre politica agricolă comună, deși anumite lucruri chiar nu mai merg. Cum anume să se procedeze cu distribuirea acestor bani? Trebuie să ne gândim cum continuăm. Mă, întrebare concretă în ceea ce privește cei 15 uh, 15.000 de euro și um, Întrebarea este dacă există o etapizare în funcție de mărimea fermei, nu? În uh, jurul meu s-ar bucura mulți de o astfel de măsură, nu vreau să o resping, dar am totuși întrebări, pentru că atunci când e vorba să producem mai puțin și așa mai departe, e bine, dar am și o întrebare legată de Olanda. În Olanda, mulți țărani uh, primesc 35 de cenți pe litru. Acum a intervenit și directiva cu privire la nitrați și la fosfați, apoi și eu sunt și în Comisia Econ, cer scuze, Envi și acolo avut loc o dezbatere și despre Volkswagen. Dar acolo producătorii au căpătat mai mult timp pentru a atinge obiectivele. Dar acum când vorbim de țărani și când este vorba de economie circulară și de reglementările în ceea ce privește gunoiul, uh, nu uh, e aceeași uh, situație. Și de aceea vă întreb, întreb comisia de fapt, dacă ar putea acorda ceva mai mult timp acestor fermieri pentru rezolvarea acestei probleme, pentru că țăranii aceștia au construit, de pildă, grajduri în care procesează acest gunoi și e important să aibă mai mult timp la dispoziție, pentru că altfel vor uh, intra în mari greutăți. Mulțumesc, domnule Des. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Corte pentru această informare pe care ne-a prezentat-o și eu nu cred că Comisia n-ar avea bunăvoință, dar totuși, domnule Corte, cu articolul 222, așa cum au spus și alți colegi, nu știu dacă va funcționa pe bază de voluntariat, adică prin acordul voluntare. În Bavaria avem peste 50 avem 50% producția la cooperative, 50% la privați. Acum, dacă oferim ceva cooperativelor, dar uh, spunem și țăranilor să producă doar cu 5 sau 10% mai puțin, trebuie și pe ei să îi despo- despăgubim. Privații s-ar bucura dacă cooperativele ar degreva situația de pe piață, dar nu se poate numai așa. Pentru că, pe de o parte, te-ai creat o piață bună cu investiții, acum trebuie să-ți reduci cota și ceilalți care nu au făcut nimic poate să producă mai departe, nu? Deci, cu acorduri voluntare nu merge. Și apoi mă refer acum la nivel de țări. Polonia, Germania, Franța, să zicem că reduc și alte țări uh, nu o fac și se bucură de fapt că mm, aceste trei țări mari uh, reduc și își extind propria producție cu 10%. Deci cu siguranță nu o să funcționeze această rețetă. Însă aș dori să mă refer și la ceea ce spunea doamna Müller. Am avea acum șansa, domnule Corte, ca cu acești 200 de milioane să uh, reușim să readucem în patiserie și uh, untul și nu neapărat ulei uh, vegetal sau ulei de palmier, ceea ce duce la despăduriri masive în Indonezia pentru cultivarea acestora. Dar în orice caz, pentru aceste măsuri trebuie discutate și mijloacele uh, de finanțare. Mi-ar fi plăcut că să fie cel de 500 de milioane, dar nu doar Uniunea Europeană are o responsabilitate aici, ci există și o răspundere națională. Mulți fermieri îmi spun că dacă în anii buni n-ar fi trebuit să plătească atâtea impozite și dacă ar fi putut să pune deoparte pentru perioade mai rele, ar fi putut supraviețui. Aici cred că și Uniunea Europeană trebuie să facă presiuni mai mari asupra statelor membre. Și alt aspect pe care l-am mai discutat aici, dar uh, n-am putut rezolva nimic pentru că nu suntem competenți pe partea socială. Eu cred că ar fi fost bine dacă și bani din PAC ar putea fi folosiți și pentru politica socială în domeniul uh, agriculturii, pentru că de acest lucru ar beneficia familiile. În Germania, tot un în ceea ce privește costurile eh, sociale, 50% le plătește angajatorul și 50% angajatul și am putea să îi ajutăm pe fermierii noștri dacă măcar 50% din costurile sociale ar putea fi finanțate din pilonul 2. Va trebui așadar să vedem ce facem cu cantitățile, da, cu intervenția și știți, domnule Corte, cu domnul comisar Cioloș, propusese 30.000 de tone de unt pentru intervenție. 30.000 de tone de unt este o cantitate insignificantă. Eu vorbisem de 250.000 de tone de care am fi avut nevoie, dar nu s-a găsit o majoritate și până la urmă a fost uh, vorba doar de 70.000 de tone. Eu cred că ar fi trebuit să avem această posibilitate să intervenim și pe Uh, cantități mai mari, sigur că nu la nesfârșit, dar într-o situație de criză a scoate de pe piață 250.000 de tone uh, n-ar fi fost atât de dificil. Dar ar trebui renunțat la actualul uh, sistem de prețuri de intervenție, pentru că dacă prețul este prea scăzut, atunci e prea târziu pentru intervenție ar fi ar trebui intervenit înainte ca prețul să ajungă foarte jos. În orice caz, sistemul actual nu funcționează. Doamna Ghidira. Doamna Ghidira. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle al señor Corte su intervención. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Cortes, vă mulțumesc pentru intervenție. Și eu aș dori să spun ca și antevorbitorii că nu mi se pare corect să se ia decizii în uh, contextul unei crize, pentru că trebuie să ținem cont de faptul că este o criză enormă în agricultura europeană. Însă, iată că acum se dorește transferarea căutării soluțiilor de la Comisie la statele membre într-un domeniul laptelor. Eu cred că pentru astfel de lucruri ar trebui să se aplice articolul 222, dar dacă se face la nivel global, Știu că articolul se poate folosi și pe bază voluntară, dar dacă nu o fac toți, atunci uh, nu funcționează. Eu vin din Spania, în țara mea se produce mult mai puțin lapte decât se consumă și de- deja s-a avut loc o reconversie a sectorului acum uh, câteva decenii și cumpărăm lapte și din alte țări. Și iar acum, guvernul spaniol se oferă obligat să abordeze această problemă susținând o producție, producția de lapte în decurs de 5 ani, în condițiile în care în Spania deja a avut loc o restructurare, brut, restructurare brutală și se produce deja puțin. Pentru a rezolva această criză de amploare din agricultura europeană, trebuie mers pe o renaționalizare Pe de altă parte, nici nu știu dacă ar funcționa în uh, final. Nu cred că ar face. Unele țări au încercat să facă acest lucru, țările care au avut o creștere. Eu însă sunt foarte sceptică. Ar putea fi o măsură care să funcționeze doar dacă se aplică de către toate țările. Și aș dori să vă pun o întrebare directă. Ați făcut trimitere la Uh, prelungirea ajutoarelor datorate embargoului cu Rusia. Mi se pare însă că ați spus că vor fi disponibile mai puține fonduri pentru aceste ajutoare și aș dori să știu cum vedem acest lucru din perspectiva continuității sau dacă va exista o ruptură. Pentru că dacă se găsește no, soluție aici. Cred că este important să găsim o soluție care să uh, îi ajute pe cultivatorii de legume și fructe. Și o ultimă întrebare. Cum, adic, cum se face că zadele membre nu cheltuiesc cele 500 de milioane care au fost distribuite uh, cu pachetul din septembrie? Care e situația, de fapt, aici? Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Pentru a rezuma discuția noastră, spune mult zgomot pentru nimic. În martie 2015 ați fost cu toții de acord uh, uh cu dereglementarea sectorului laptelui și cu uh, eliminarea cotelor. Majoritatea dintre noastre, cu excepția câtorva rezistanți, câtorva Uh, membri ai rezistenței uh, franceze. Și după un an aproape facem o constatare. După un an de dereglementare avem o criză și această criză putea fi anticipată. Aș spune că există o voință directă, după părerea mea, de a face în așa fel încât să să se distrugă tot ce s-a construit cu grijă, încet cu încet, ca fiecare țară să aibă legitimitatea sa în producția de lapte. Și astăzi, pentru că de la Comisie ni se spune că totul merge bine, că nu e criză, că domnul comisar Hogan veghează să putem beneficia în continuare demn de o producție lactat, de lactate în Europa, eu vreau să pun o întrebare Comisiei. Mi s-a prezentat un plan complicat. Țările care au a ales să-și crească producția de lapte, lapte vor putea beneficia de această politică prin stocare? Pentru că dacă așa stau lucrurile, atunci planul de urgență al Comisiei domnului Hogan își pierde toată legitimitatea, pentru că, evident, îi va avantaja pe cei care vor face supraproducție, cei care vor considera că există unele țări care își vor opri producția ca să poată să Uh, și se vor profita de asta ca să câștige mm, cote de piață. Deci asta este un, o înșelătorie care nu are alt uh, scop decât să distrugă definitiv agricultura europeană și să o arunce în ultraliberalism. Mulțumesc, domnul Flanagan. Uh, thank you very much. Very interesting, Mr. Uh, Cort. Mulțumesc foarte mult. Foarte interesant, domnule Cort. Ați menționat trei motive pentru care s-ar putea să avem o criză, reducere la nivelul mondial a prețurilor, la fel scăderea prețurilor la țiței și embargo. Cred că ar mai fi trebuit menționat ceva și anume că mulți oameni din afara domeniului agriculturii, cei care nu se murdăresc pe minți și n-ar ști să deosebească o vacă de alt animal și care câștigă mulți bani și de pe urma noastră. Și continuând să facă acest uh, lucru și nu trebuie să fie un uh, geniu ca să-ți dai seama că dacă continuăm așa nu o să ajungă pentru toată lumea. Și în timp ce, sigur, anumite lucruri au fost făcute, mulți oameni să trăiesc în disperare. Atâta timp cât uh, în Irlanda fermierii cu verde de lapte nu pot să mai supraviețuiască. Co- pentru că cooperativele care inițial trebuia să-i ajute pe fermieri acum s-au transformat în monștri. Și o COA, de pildă, o cooperativă care ar trebui să ajute pe fermier, a decis în ultimii doi ani să plătească, să-i plătească uh, pe directorii săi 9, cu 9.000 de milioane. și aceeași situație avem și în sectorul cărnii, unde nu se mai poate câștiga ca fermier, însă 52 de, de milioane de euro au fost anunțate ca și profit de către o astfel de cooperativă cu funcționari de acolo care nu se mă niciodată pe mâini, dar fac profituri mari. și în condițiile în care nici nu plătesc uh, impozite, nu doar 150 de mii la 52 de milioane profit. Și cum anume să supraviețuim dacă la masă șede un singur om bogat cu burtă care mănâncă tot de pe masă? Și situația nu este corectă pentru că cei din afara uh, domeniului agricol, cei care lucrează în alte domenii, câștigă banii mulți și fermierul nu mai poate să supraviețuiască. Nu? Mulțumesc, domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja foarte multe. Aș dori și eu să punctez câteva chestiuni pe final. Aș dori să Mulțumesc și eu, domnule director Corte. Problema este cum să gestionăm această situație. Articolul 222 este un instrument care nu poate funcționa pe bază voluntară, însă creează distorsiuni puternice Așa cum am amintit și colega Aguilera um, cu situația Spaniei, dar și în Italia situația este analogă. Într-o țară care importă 40% din laptele pe care îl consum, un program de reducere a producției, cum ar putea să funcționeze? Ar putea să funcționeze doar la nivel european și apoi um, trebuie să introducem instrumente de gestionare a ofertei. Așa cum am spus și în dezbaterea uh, asupra reformei PAC, nu am reușit să facem aici un pas concret în avans. Astăzi avem uh, o ocazie concretă. S-au folosit uh, resurse importante, cei 500 de miliarde, dar în loc să-i utilizăm precis, au fost distribuiți către statele membre. Dar momentul este de a alege opțiuni europene și nu naționale. Mulțumesc, domnul Iar. Mulțumesc. Și eu aș dori să îi um, mulțumesc domnului director, dar vis-a-vis -vis de ceea ce spuneai colega înainte de mărimea fermelor, trebuie să te corectez că în a mea nu e de 2000 de hectare, ci doar de 400. Două observații preliminare. Dacă prețurile scăzute sunt uh, rezultatul uh, politicii agricole comune, atunci ar trebui să fim corecți și atunci când rezultatele sunt bune, să le punem tot pe seama ei. Am discutat asta și în contextul bugetului pentru 2017 și constat că bugetul pentru 2017 nu prevede astfel de cheltuieli suplimentare și ar trebui să spunem clar acest lucru, că e nevoie de un, o gestionare a crizei mai flexibilă, pentru că dacă e nevoie de bani în altă parte, s-ar putea să-i luăm de la fermier. Deci aici ne învârtim în cerc. Și am înțeles că atunci când este vorba de reglementarea cantităților și acorduri uh, uh, contractuale, fabricile de lapte nu sunt cei mai buni prieteni ai noștri, fie că nu vor, fie că nu pot, dar rezultatul este același. Și eu mă supăr, pentru că mă gândesc că atunci când este vorba de redactarea contractelor, am fi putut face mai mult. Pentru că noi plătim uh, în magazin uh, același preț pentru laptele din uh, magazin. În cazul cerealelor, situația n-ar fi deloc așa, pentru că dacă nu produc suficient, atunci s-ar ar plăti penalități și dacă produc mai mult, atunci se negociază din nou. Totuși ne putea pune întrebarea dacă nu am putea interveni la nivelul um, prevederilor contractuale, nu doar la nivelul termenului de plată. Mă bucur că se discută de dirijarea cantităților și nu de cote, pentru că trebuie să fim sinceri. Am avut suficiente crize în domeniul laptelui și cu vechea cotă. Dacă unii cred că cota ar fi paradisul acum și ne-ar salva, uh, nu e adevărat. Pentru că și cotele de lapte au fost o decizie politică și și atunci ne-am certat că nu mai poate să producă fiecare țară. Dar o dirijare a cantităților și acum revin la o problemă unde consider că nu se poate proceda așa. Înțeleg Uh, reticența Comisiei în a lua măsuri de reducere a cantităților, pentru că uh, știu cum ar reacționa fermierii. De aceea s-a dorit uh, transferarea acestei măsuri la nivelul statelor membre, dar cred că caosul devine din ce în ce mai mare așa. Avem nevoie de o reglementare europeană pentru o reducere a cantităților, pentru a vedea cum anume putem face acest lucru prin uh, adausuri de valorificare, pentru că dacă ne bazăm doar uh, pe intervenție, nu facem decât să amânăm lucrurile, Ce criza. Eu cred că noi, uh, cei din această comisie, ar trebui să încercăm încă o dată să uh, depășim embargoul cu Rusia. Poate că n-ar fi rău să facem în așa fel încât uh, să vedem cum putem crea noi piețe de desfacere. Sebastian? Domnul Sebastian. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc despre un sector, cel al fructelor și legumelor, unde criza nu este care este criza nu este actuală, ci este uh, cronică și nu dă semne de îmbunătățire. Nu o spun eu, o spune raportul Belo, adoptat de către acest Parlament și care spune că, dincolo de concurența neloială a producătorilor din statele terțe, care nu trebuie să îndeplinească condițiile de uh, mediu și de calitate din Uniunea Europeană, au acces la piețele europene. Știm acest lucru, am dezbătut-o de multe ori, ori însă Comisia nu uh, are curajul să facă nimic. Uh, producătorii din sudul Europei părăsesc domeniul, producătorii îmbătrânesc, mor sau părăsesc domeniul și după ce dispare producătorul, dispare și producția. Aș dori să mă refer la un lucru foarte com- concret și anume embargoul rus. Mă îngrijorează faptul că există dubii din partea Comisiei în legătură cu uh, prelungirea prin acte legate ale măsurilor excepționale. Vrem ca uh, aceste măsuri să devină mai eficiente și aș dori să întreb dacă se uh, uh, Uh, are în vedere introducerea altor produse, cum ar fi fructul cachi din Granada, care a fost uh, afectat foarte profund. Dacă se va aproba această prelungire și dacă aplicarea va fi imediată, pentru că uh, este vorba de producătorii acestui fruct cachi care este de, de vară și producătorii se tem foarte mult de ceea ce se va, se va întâmpla dacă nu se va aplica, li se va aplica această măsură. Așadar, uh, care sunt mecanismele de plată pentru produsele care se retrag de pe piață? Aproape câteodată nici uh, nu merită să culegi uh, fructul. Câteodată merită mai mult să, ca fructul să putrezească decât să plătești lucrătorii pentru a culege fructele și a le transporta, pentru că costul de vânzare nu uh, Uh, acoperă costul de producție. Acest lucru cu fructele mai există posibilitatea transformării în suc, însă aceasta nu există la legume. Așadar, uh, se pot uh, modifica procesele pentru a li se plăti un preț demn producătorilor datorită această, acestei decizii politice de a pedepsi Rusia ajungem în definitiv să mm, pedepsim agricultorii care deja au fost suficient pedepsiți. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Bogovici. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum ați menționat, motivul cheie pentru prețul în scădere au fost uh, scăderea embargoul rusesc, uh, scăderea cererii din China, nu am menționat nici prețul scăzut la petrol, însă uh, sute de milioane de oameni deja nu mai au bani pentru a-și cumpăra produse, ceea ce duce la o um, scădere a consumului În orice caz, dacă vorbim despre acești factori, aceștia sunt externi sectorului agricol. Fermierii nu au avut niciun, nicio vină în, acest, în această criză. Rezultatul a fost căderea prețurilor și în Parlamentul European, peste tot în Europa, discutăm despre ajutoarele pentru fermieri eu am crescut uh, la fermă am, uh, și produc și în continuare uh, mere și cunosc mulți producători și știu că fermierii nu vor ajutoare, vor să poate să producă demn în multe state membre, fermierii sunt cei care trebuie să fie ajutați, sunt acuzați, în schimb, că poluează mediul și știm care este rolul agriculturii. Este o mare nedreptate pentru că fermierul este deseori victima unor jocuri politice. De exemplu, în embargoul rus, pot să vă spun din experiență proprie ce se întâmplă în Slovenia Uh, producătorul principal de lactate din Franța a fost, din Slovenia a fost uh, cumpărat de, de către Lactalis din Franța și de la începutul anului au primit uh, contracte um, cerând cooperativelor să limiteze producția de lapte și să se angajeze că dacă nu își scad producția de lapte în următoarele câteva luni, vor fi penalizați cu 50 de cenți pe litru și cu aceste prețuri la lapte, vă dați seama ce înseamnă aceste penalizări. În această perioadă de criză, statele care au industria de procesare, care au uh, lanțuri care și-au făcut prezența simțită în piețele europene, statele care au fost ultimele care s-au alăturat Uniunii Europene, unde industria nu este chiar atât de bine organizată, acestea vor suferi cel mai mult. Pe de o parte, vor eh, exista domenii, eh, zone foarte mari fără producție și, pe de altă parte, achiziționăm produse din alte țări unde agricultura este mai bine dezvoltată. Așadar, mi se pare foarte cheie să limităm producția la nivel european, pentru că dacă nu se întâmplă acest lucru, ne vom confrunta cu o criză majoră. În ceea ce privește vârsta fermierilor, știu că programul sloven pentru distribuire a fondurilor comunitare, cele 500 de milioane despre care am vorbit, un fermier din Slovenia ar primi 37 de euro pe an pe uh, vacă. În, la prețurile actuale, asta înseamnă că îi se rambursează 150 de litri de lapte. Uh, prețul laptelui a scăzut cu 35%, și asta înseamnă că uh, fermierii au înregistrat uh, pierderi de mii de litri de, lit- de lapte. Așadar, mm, cu toată finanțarea europeană, nu vom putea să îi rambursăm pentru această pierdere. Deci, este cheie să reducem cantitățile, să asigurăm prețuri demne pentru ca sectorul lactatelor să Uh, poate să supraviețuiască. Cred că Comisia reacționează foarte lent, am urmărit toate discuțiile și uh, sunt de acord cu opiniile a câteva colegi că după târgul de la Paris, unde comisarul a văzut furia fermierilor francezi, doar atunci a dat seama uh, unde s-a ajuns cu această criză. Deci avem nevoie de măsuri mult mai urgente, mai stricte, avem măsuri corecte care să ne permită să limităm producția pe de o parte și să acordăm compensare sau cel puțin să garantăm prețuri decente. Pentru că fermierii ar fi mult mai bucuroși dacă s-ar putea întoarce la prețuri normale, mult mai bucuroși decât dacă ar depinde de ajutorul european. În sectorul fructelor vedem o situație asemănătoare două, doi ani de uh, trage de pe piață, organizațiile umanitare au primit fructe, în primul caz criza a început în august, uh, acum doi ani, însă anul trecut, când criza a atins piața, uh, acest lucru a dus la scăderea prețurilor de pe piață, ceea ce a însemnat că fermierii vor, uh, au primit sume foarte mici pentru că piața era saturată. Deci trebuie să fim conștienți de această situație, trebuie să reacționăm uh, corespunzător, pentru că altfel mă tem că fermierii vor rămâne falim, falimentari în doar câțiva ani în agricultură. Nu se poate opri producția un an sau doi și după aceea redemarat. Odată ce fermierii dau faliment, da, așa vor rămâne, nu vor uh, reintra în producție. Domnul Agniu? Agniu. Îmi cer scuze, domnule președinte, pentru întârzierea de neevitat. Vorbim despre criza în agricultură, însă majoritatea antevorbitorilor au vorbit despre sectorul lactatelor, care uh, cade între cele două extreme. Fie avem o industrie lactate, a lactatelor naționalizată sau o, un sector europenizat, unde Europa uh, uh, decide tot, sau un sector condus de industrie. Acum uh, avem o combinație. Deci, este o industrie, există o industrie lactată independentă, dar cu intervenții din partea politicienilor. Nu există un producător de lactate standard. Poți să uh, ai 10 vaci, 30 de vaci, uh, cu, poți să fi producător de lactate cu peste 1000 de capete de vaci. Uh, Așadar, care este fermierul căruia te adresezi? Asta este primul lucru care trebuie lucidat. Dacă ne uităm la un alt sector, cel, cel care sunt implicat eu, al ouălor, niciodată nu uh, s-a confruntat cu politicienii. Sectorul ouălor trebuie să se reglementeze singur și nu cu mult timp în urmă, 14-15 ani în urmă, publicul s-a indignat că Industria uh, devine din ce în ce mai eficientă prin uh, pui crescuți în baterie și s-a spus că dacă veți uh, ouă ieftine, atunci așa trebuie să fie produse. Așa s-a născut industria ouălor produse de găini care trăiesc în libertate. A fost o industrie care trebuie să se dezvolte singură. Și acum Acum mi se pare că se uh, apare, apare și o industrie a vacilor crescute în libertate, uh, unde supermarketurile știu că, da, uh, că vor să cumpere un lapte produs organic. Așadar, vom avea uh, reguli rustice sau lapte produs de vaci Uh, care trăiesc în libertate și atunci supermarketul te va plăti în plus pentru laptele respectiv. Se poate merge pe o altă cale și aș dori să văd uh, statele membre sau statul meu uh, în ceea ce privește micii producători să se facă următoarea propunere, să vă oferim o sumă forfetară ca să nu mai produceți nimic. Puteți să vă pensionați în demnitate, însă nu mai produceți lapte, nu um, vă mai plângeți că nu puteți să um, vă câștigați traiul. Însă mi se pare că ceea ce auzim astăzi aici, adică tot felul de modificări, lucrăm puțin pe aici, pe acolo, nu mi se pare că acesta ar fi răspunsul. Vă mulțumesc, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alături scuzelor antevorbitorului meu că am întârziat. În ceea ce privește ceea ce a spus domnul Bogovici, în legătură cu furnizarea globală, aș fi interesată și fermierii mă întreabă, nu în legătură cu articolul 22, dar care sunt prevederile pe termen mediu și lung în legătură cu griul ieftin. Este o, aceasta este o problemă pe termen mai lung după aceea, implementarea articolului 222 și cum va funcționa acest lucru în practică. Poate că calendarul uh, nu știu care este foarte clar, uh, trebuie să treacă prin plen, prin comisia noastră, care este evaluarea abord, preluării acestor măsuri din partea fermierilor, ce impact va avea asupra prețului de piață pentru că, în mod foarte clar, există preocupări majore în legătură cu situația de pe piață, nu doar în sectorul lactatelor, ci în toate materiile prime care sunt legate de prețul petrolului. Deci, deci știm care, avem nevoie de prevederile pe termen mediu și lung ale Comisiei. Vă mulțumesc, domnul Tanta. Domnule președinte, foarte multe lucruri au fost spuse și mi se pare că comisia noastră dă dovadă de mai multă coerentă, coerență decât acum câteva luni în ianuarie. Îl las pe domnul Corte să răspundă la fiecare întrebare, dar aș vrea să propun încă două, două idei. În primul rând, ar trebui să ne gândim la o utilizare mai bună a fondurilor noastre. Nu cumva există un dispozitiv prin care să îi satisfacem și pe agricultori și pe cei mai puțin favorizați, uh, și anume imigranții. Dacă imigranții ar consuma uh, un litru de lapte pe zi, ar fi, am dubla consumul. Nu avem un temei juridic, însă suntem într-un context excepțional și poate am putea să găsim o soluție particulară. În ceea ce privește măsurile care vizează reducerea producției prin uh, sacrificarea șeptelului, mă regăsesc în fața unei întrebări foarte mari. În urmă cu trei ani se prevedea că cererea mondială este uh, uh în creștere. Dacă sacrificăm șeptelul, înseamnă că va dura cel puțin patru ani până să revenim la capacitatea actuală dacă eh, cererea crește. Deci să fim atenți să nu distrugem astăzi potențialul de producție de care am putea să avea nevoie în viitor și pe care nu îl putem reconstrui rapid. Vă mulțumesc. Încheiem aici intervențiile. Îi dau cuvântul domnului Corte pentru a răspunde. Ați văzut, domnule Corte, că uh, intervențiile parlamentarilor sunt destul de unanime. și uh, cu toții așteaptă câteva elemente de răspuns formal din partea comisiei. Vă mulțumesc, voi încerca să răspund celor întrebărilor care mi-au fost adresate, le voi grupa pe tematici. Prima întrebare care a fost uh, ridicată de mulți dintre membrii a fost o critică articolul că articolul 222 nu va funcționa niciodată și ce va face comisia în acest caz. Răspunsul meu va fi birocratic, însă noi lucrăm într-un sistem al organizării pieței comune, care este în actul de bază, care prevede o serie de întrebări, de măsuri, nu prevede alte măsuri. Așa, asta este situația și puteți să-mi spuneți că atunci comisia ar trebui să facă o propunere de schimbare, însă situația nu este foarte clară avem o aplicare a articolului 222 pentru prima dată. Uh, am epuizat cu această măsură toate măsurile existente și dacă spunem că nu funcționează, obligația tuturor a Comisiei, Consiliului și Parlamentului, obligația noastră mai degrabă este să facem să funcționeze acest sistem. și dăm posibilitatea industriei și cooper, cooperativelor să uh, își asume această decizie. Uniunea Europeană nu are posibilitatea de a restrânge producția prin lege și nici statele membre. Deci, statele membre au o mare putere de convingere și una dintre cauzele situației diferite, dificile de pe piața de uh, piața lactatelor este că se produce prea mult lapte și în anumite regiuni există crește de 20% în ultimul an. Acesta este răspunsul în momentul actual, să se producă mai puțin. Dacă vor fi fonduri, pentru ca această convingere să fie mai convingătoare. Comisarul a spus la Consiliu că va reveni la această chestiune în iunie. Pentru că în iunie vom avea o evaluare mai bună a marjelor din bugetul pe 2016, însă aceste marje, în orice caz, nu vor fi extrem de mari însă nu putem să excludem un stimulent financiar peste uh, ceea ce fac statele membre prin schemele de ajutor de stat. Există și o rezervă pentru criză. Dacă va exista o criză, dacă este o criză, trebuie să discutăm despre utilizarea acestor măsuri de criză. Pentru 2016 este, din păcate, prea târziu, însă pentru anul viitor, dacă situația nu se îmbunătățește, este o discuție care trebuie purtată. Cu toate că suntem de acord cu domnul Iar, este, sunt bani care provin chiar de la fermieri. Însă este un mecanism existent și dacă există probleme în anumite sectoare, trebuie să vedem de ce nu există în unele și altele nu. Însă, Sagețis să se treacă de la o politică comună agricolă orientată către piață, către puterile de reglementare. Și puterile noastre de reglementare au scăzut comparativ cu înainte. Însă nu este totul. Domnul comisar Hogan este și el angajat în alte probleme. a menționat Uh, activitatea grupului de lucru pentru piețele agricole care examinează problemele structurale care există în sectorul lactatelor. Domnul Iar a spus că mi se pare ciudat că există o obligație foarte mare uh, de cumpărare care nu există în alte sectoare. Este o conversație care trebuie să fie purtată. Uh, sectorul lactatelor este destul de diferit în anumite state, cu tot respectul pe care l-am pentru fermierii din sectorul lactatelor, abordarea este un pic învechită și nu se folosesc abordările moderne pentru a avea o activitate eficientă în 2016 și de aceea răspunsul nu poate să vină doar de la nivel european și nu, nu doar de la Comisia Europeană examinăm toate aceste lucruri, există plățile directe și pentru fermierii din domeniul lactatelor care dețin terenuri și aceștia dețin reprezintă o contribuție foarte importantă la bugetul european pentru supraviețuirea fermierilor din sectorul lactatelor, producătorilor de lapte. Este o imagine destul de nuanțată pe care vreau să vă ofer aici. Bugetul pe anul viitor. Orice ajutor este binevenit, însă, din păcate, doamna McGuinness nu văd niciun fel de semn de îmbunătățire reală în această toamnă. Nu avem niciun semnal de niciunde că situația se va îmbunătăți, deci trebuie să ne pregătim pentru o toamnă foarte dificilă și pe, și pe această piață. Pot să vă răspund în limba olandeză. Van industrie, vanwege de nitraatrichtlijn en het fosfaatplafond. Eh, în legătură cu nitrații și fosfații, am uh, luat uh, la cunoștință decizia guvernului olandez în ce privește sectorul lactatelor și care va avea evident un impact la, asupra nivelului producției în Olanda și trebuie să spun că în situația actuală nu e un lucru rău. Pentru că producția de lactate în uh, Olanda a crescut foarte mult de la încheierea cotelor, eliminarea cotelor și asta este un semnal al pieței care nu, nu se transmise, nu, nu ajunge la și asta e o problemă. Iar problema legată de uh, plafonul de fosfați nu e dosarul meu, dar totuși trebuie spus că uh, de câțiva ani încoace uh, Olanda avea probleme cu nivelul de fosfați în ce privește embargoul uh, rusesc, aș vrea să spun că Comisia face tot ce poate pentru a ridica embargoul, atât în Organizația Mondială a Comerțului, unde procedura a avut o concluzie foarte favorabilă pentru argumentul european și, de asemenea, în, uh, prin eforturile noastre diplomatice. Dar, sigur, asta face parte dintr-o chestiune mult mai uh, mare în relațiile noastre cu Rusia. Începește plafoanele de intervenție. A fost o întrebare a domnului Desmaia, de asemenea. Nu avem nicio problemă cu plafonul la unt. Plafonul la unt e de 150.000 de tone și n-am, nici n-am apropiat de el. Deci problema este cu laptele praf uh, degresat, unde intervenția a fost dublată și avem posibilitatea ca până la 218.000 de tone să cumpărăm la preț fix. <clears throat> Începește fructele și legumele. Comisia încearcă, doamna Aguilera și domnul Sebastian, uh, să nu existe goluri între regulamentul actual și cel nou. Deci uh, încercăm să avem un nou regulament care să intre în vigoare la 1 iulie. Deci nu există niciun fel de sincopă între cel vechi și cel nou, dar pentru asta avem nevoie și de ajutorul Parlamentului și Consiliului. Examinăm uh, problema unor noi produse care să fie adăugate, pentru că suntem de părere că acesta e o problemă care trebuie abordată. Există un sentiment general uh, de nemulțumire că, și se presupune că Comisia e prea lentă și că nu înțelege. Bun, evident că nu pot accepta acest, uh, această critică, facem ce putem. Dar vă, pot, vă voi putea oferi o listă a tuturor măsurilor care s-au luat din august 2000 2014, de când s-a instaurat embargoul rusesc, inclusiv uh, sume substanțiale din bugetul european. Din nefericire, dacă ne uităm la cele 420 de milioane de euro care au fost uh, eliberate în septembrie anul trecut pentru ajustarea la criză, până acum doar 192 de milioane de euro au fost cheltuite de statele membre, deci avea 45% din bugetul disponibil. Și cred, domnule președinte, că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Cred că nu este necesar să redeschidem dezbaterile. Mulțumesc uh, pentru aceste răspunsuri de care l-am act încheiem înainte de ora stabilită, ceea ce este uh, destul de neobișnuit. Vă reamintesc că vom relua mâine dimineața la ora 9 lucrările Comisiei cu o sesiune de vot, deci vă rog să nu uitați cartelele de vot și domnul Sicherski va fi aici și va prezida ședința de mâine. Vă mulțumesc, mulțumesc uh, călduros și interpreților uh, pentru că ne-au ajutat. Mulțumesc tuturor, seară bună!